Chers collègues, je vous propose de prendre place et que nous commençons. Dragi colegi, haideți să începem discuțiile. Dacă domnul Cliț e de acord. în calitate de decan de vârstă, am ales să conduc lucrările comisiei, dar fiindcă domnul președinte și vicepreședinții nu sunt aici. Bun, reluăm ordinea de zi. La punctul 7 examinăm proiectul de aviz mm, redactat de Luigi Morcano, unde vom vorbi despre reforma sistemului resurselor proprii UE. Suntem în faza de examinare a amendamentelor care au fost depuse dat fiind că votul va avea loc în curând. Pe avizul pentru Comisia Buget. Aveți cuvântul, domnule raportor. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate vreau să mulțumesc tuturor grupurilor pentru contribuțiile pentru contribuția lor atât cea care este în aceeași direcție cu textul meu, cât și cele care propun corecții, având în vedere că resursele proprii pentru bugetul UE, înainte de a fi un document contabil și financiar, este un subiect predominant politic. Este vorba de a lua o hotărâre, dacă vrem sau nu să dăm Uniunii Europene instrumente pe măsura ambițiilor sale și să hotărâm ce vrem să facem noi în calitate de europeni în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, inclusiv deși în cadrul unei, unui, deși vorbim despre un aviz pentru o comisie de buget și deși vorbim despre rolul limitat al Parlamentului, totuși suntem invitați să discutăm și să uh, luăm hotărâri care vor avea un impact asupra viitorului Uniunii efortul pe care l-am făcut în calitate de raportor, alături de raportorii din umbră, se reflectă în faptul că amendamentele de compromis uh, prezintă o poziție comună pentru viitor, pentru integrarea europeană, identificând partajarea mijlocelor financiare pentru atingerea acestui obiectiv. În acest sens, abordarea pe care am propus-o eu și care uh, este partajată și a fost pe durata discuțiilor cu raportorii din umbră ar fi nu doar să identificăm o serie de resurse proprii favorite, dar și să arătăm cum și cum credem că trebuie acestea să fie gestionate la nivel interinstituțional. Știu că există colegi, inclusiv aici alături de noi, care se opun uh, ideii de a continua în această direcție la nivel european poziție cu care evident nu sunt de acord și pe care o consider chiar dăunătoare pentru interesele cetățenilor europeni, inclusiv pe termen scurt, dar pe care poziție o respect și sunt uh, gata să discutăm în contradictoriu dacă este nevoie. Ce m-a uluit un pic este o anumită rezistență și dificultate în negocierile cu colegii din grup care susțin, care sunt de acord cu această integrare europeană și care au contribuit la consolidarea ei. Sunt uluit inclusiv de faptul că au existat voci critice cu privire la un posibil rol mai incisiv al Parlamentului European, care este practic instituția care găzduiește toți cetățenii europeni. Acestea fiind spuse, cred că, la final, datorită eforturilor aproape tuturor celor implicați, am, auzit, am ajuns la o soluție de compromis care, evident, e un pic mai puțin ambițios decât mi-aș fi dorit eu personal, dar care totuși reflectă un scenariu și o direcție clară pentru viitorul Uniunii Europene. luând în considerare partea majoritară a sensibilităților prezente în Parlamentul nostru. Prin urmare, vreau să mulțumesc colegilor pentru contribuții și voi răspunde cerințelor care vom, îmi vor fi adresate, întrebărilor care îmi vor fi adresate și sper să votăm cu succes un pic mai târziu. Merci, uh, Madame Maletic, pour le PPE. Mulțumesc, doamna Malitici. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc domnului raportor. Noi suntem foarte încântați de faptul că am ajuns la aceste soluții de compromis cu raportul. Sigur că nimeni nu poate să spere să fie mulțumit 100%, pentru că Există puncte pe care opiniile sunt diferite și deci trebuie să dăm dovadă de deschidere spre compromis. Ideea este să ne clarificăm poziția Parlamentului cu privire la sistem, sistemul de resurse proprii. În bugetul european avem două mari goluri, unul care ține de Brexit și altul care ține de noile sarcini pentru viitor. De aceea am avut această discuție consistentă cu privire la noul sistem și în avizul nostru am vrut să arătăm că uh, reforma sistemului de resurse proprii UE nu trebuie să prezinte o povară suplimentară asupra cetățenilor europeni și trebuie să evite natura regresivă a sistemului de resurse proprii. De asemenea, am spus că dacă vrem să ne asigurăm că zona euro îndeplinește așteptările tuturor cetățenilor, trebuie să uh, vedem lucrurile în cadrul european, dar dincolo de planul pentru calcule legate de cadrul financiar multianual și cu respectarea tratatelor, pentru a stabili o capacitate bugetară pentru Uniunea Europeană cu linii bugetare speciale. Am discutat cu comisarul Oettinger care a subliniat lucrurile pe care le-am spus și noi în avizul nostru, și anume că trebuie să păstrăm o unitate la nivelul bugetului european și că n-ar fi bine să avem un al doilea buget în bugetul unic european. Avem nevoie de un buget european solid pentru toate cele 27 de state membre și cred că trebuie să subliniem această poziție în aviz, ceea ce se și întâmplă. Trebuie de asemenea să mai lucrăm la eficiența cheltuielilor și Acesta este motivul pentru care am spus că trebuie să se facă o legătură între liniile bugetare și obiectivele strategice și trebuie să evităm uh, utilizarea diferitelor cheltuieli și linii bugetare interschimbabil, dacă vrem să fim um, mai eficienți. Există discuții în Parlament, în diferitele comisii ale Parlamentului. Rămâne de văzut cum se vor concretiza ele și care sunt noile venituri pe care le putem uh, aștepta pe viitor. Însă, poziția noastră aici este una foarte clară și sper să fie luată în considerare de comisie. Merci. Mulțumesc, domnul Luca. Ja, vielen Dank, Frau. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru proiectul de aviz și spirul, pentru spiritul de cooperare în care a organizat uh, reuniunile cu raportorii din uh, umbră. Din punctul meu de vedere, nu am ajuns la un uh, raport uh, mulțumitor când vine vorba de reflectarea temelor importante pentru Comisia Econ, tocmai pentru că nu se ocupă de temele relevante. După cum am spus, nu este vorba de un raport privind propriile resurse ale Uniunii Europene, ci în mare măsură un raport privind cheltuielile din bugetul european despre noile proiecte, despre inițiativele pe care am dorit să le finanțăm. Deci chestiuni care țin de, par- de partea de cheltuiel și nu de cea de venituri care ar fi trebuit să preocupe comisia noastră. Există și remarci privind uh, înnoirea instituțională a Uniunii Europene. Se discută întrebarea dacă am avea nevoie de un uh, ministru de finanță pentru zona euro, alte elemente care nu au nicio legătură cu partea de venituri a, a bugetului Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, nu este bine să discutăm despre cheltuieli pentru că nu nu, poate ar trebui să ne gândim în primul rând, înainte să discutăm de noi cheltuieli, de modul în care am putea să finanțăm uh, inițiativele vechi. Auzim uh, mesaje interesante din partea Franței, de exemplu, legate de viitoarele cheltuieli în domeniul politicii agricole comune, însă oricum aceste chestiuni nu țin de competențele Comisiei Econ. Ce ține de competențele Comisiei uh, noastre, ceea ce nu se prea regăsește în proiectul de aviz, este următoarea întrebare. Dacă Uniunea Europeană ar trebui să fie finanțată prin introducerea unor uh, taxe uh, proprii sau uh, prin contribuții din partea statelor membre calculate în funcție de venitul național brut. Această chestiune a aproape nu este amintită deloc în acest proiect de aviz. Eu, personal, consider că finanțarea din partea statelor uh, membre în funcție de produsul intern brut și performanța economică acestor state este de preferat uh, unor impozite speciale dedicate Uniunii Europene, pentru că oricum statele membre sunt cele responsabile pentru colectarea uh, acestor impozite și nu Uniunea Europeană. Drept urmare, pe mine nu mă convinge această parte dedicată sistemului fiscal pe care ar trebui să se bazeze viitorul uh, buget. Cred că ar trebui să fie îmbunătățită. Mulțumesc. Ehm, Merci. Mulțumim. Wolf Nu locuiesc pe cineva? Nu, nu locuiesc pe nimeni. Uh, nu am fost, uh, nu, nu, nu sunt raportor din umbră și raportorul nostru din umbră nu m-a rugat deloc să iau cuvântul, să nu locuiesc într-un fel sau altul. Aș dori să intervin în personal. Trebuie să recunosc că nu am studiat în profunzime acest subiect. Cu toate acestea, am câteva remarci, mai ales pentru a, și, pentru a răspunde și a completa intervenția colegului Luca. Mie mi se pare că facem aceeași greșeală pe care am repetat-o în trecut de mai multe ori. Când uh, avem mai puțin uh, bani, nu ne preocupă Uh, primordial să înțelegem cum putem să devenim mai eficienți, ci foarte rap- uh, rapid încercăm să vedem care ar fi posibilele noi surse de venit. Deci și în acest caz mi se pare că din nou cădem în vechea capcană. Prin modificarea sistemului TVA, prin într-o bază consolidată comună de impunere pentru întreprindere, am găsit noi uh, resurse bugetare. Și experiența trecută ne arată că ne-au preocupat aceste subiecte deja de mai mult timp, fără să fi, înțele- fără să fi reușit să înregistrăm progrese uh, remarcabile. Frauda cu TVA este o temă de actualitate din 2003, de când am devenit eurodeputat și nu s-a nu s-a rezolvat nimic uh, de atunci până acum. De asemenea, din două, uh, mi-aduc aminte de Charlie uh, McGreevy, care din 2004-2009 a fusese comisar, uh, se împotrivise ideii unei uh, baze comune consolidate de Uh, impozitare a întreprinderilor, pentru că statele membre nu vor renunța la niciun fel de competență când vine vorba de colectarea impozitelor. Știu că este vorba doar de baza de impunere cu toate și nu de cota de impozitare, dar cu toate acestea, pentru statele membre, chiar și această bază comună de impunere reprezintă calul troian prin care uh, se intenționează să li se răpească competențele fiscale. Deci, cred că trebuie să privim realitatea în ochi și în ceea ce privește modificările instituționale, mecanismul european de stabilitate să devină un fond monetar european, un comisar să devină un ministru european de finanțe și de economie, da, sunt chestiuni pe care putem să le discutăm prin intermediul înaltei reprezentante pentru politica externă, doamna Mogherini. Mie mi se pare că avem o noire instituțională um, interesantă și am putea să discutăm cu toată seriozitatea și această idee care poate să aducă anumite avantaje, însă este, nu putem accepta să creăm o nouă instituție care ar duce la dispugnirea unei noi certe privind competențele și cui revin acestea, deci nu cred că aceasta este ideea noastră. Mulțumesc. Pentru goie, pentru vers nu văd pe nimeni. Există alți colegi care vor să intervină pe raportul domnului Morgano? Dacă nu, dăm din nou cuvântul domnului raportor. Întâi de toate, mulțumesc pentru intervenții care practic au propus lucruri pe care le-am discutat atunci când am redactat acest text. În această dimineață am ascultat invitații Comisiei pentru buget și intervenția comisarului Oettinger, inclusiv pe această temă, care a făcut eforturi pentru a identifica și ipoteze care sunt discutate în comisie, inclusiv anumite lucruri care au fost menționate și pe care vreau să le aduc și eu în discuție aici. Vorbesc despre rolul grupului la nivel înalt în identificarea unor aspecte concrete care țin de Comisia Bugetară, dar pe care am discutat și noi tranzacțiile financiare în parte, impozitele și mai ales indicații generale în acest sens. Dacă Uniunea Europeană dorește să fie la înălțimea propriilor ambiții, trebuie să își mărească și procentual și în termeni absoluți bugetul. În această dimineață se vorbea chiar și despre o ipoteză privind PIB-ul general de 1,1 sau 1,2%, s-a ajuns chiar să fie menționat 1,3. De ce spun asta? Pentru că, evident, Există o diferență între cine își imaginează că un aviz de genul acesta trebuie să fie limitat într-un cadru legat de poziții obiectiv diverse și care spun că rolul Parlamentului este să identifice prin avizele sale și să susțină o alegere politică esențială. Evident, este dificil să găsim o cale de mijloc între cei care vor să reducă rolul nostru în Uniune și cei care doresc să-l crească. Inclusiv uh, dezbaterea de astăzi reflectă genul acesta de poziții. Mulțumesc! mi se pare că discursul acesta, discuțiile acestea pe fond sunt necesare dacă vrem să trecem mai departe. Mulțumesc! Votul pe aviz va avea loc acum, când, facem, când trecem la sesiunea de vot, dar până atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem o discuție, grup, o discuție comună pe punctele 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi. Uh, Primul text vorbește despre revizuirea instituțiilor de supraveghere europeană, EPA, EOPA și ESMA, pe de o parte, și pe de altă parte un text care modifică MIFID-ul și Solvabilitate 2, un al treilea text care modifică textul de referință al sistemului european de risc sistemic și ultima propunere care este o propunere de modificare a sediului Autorității Bancare Europene. Am să dau cuvântul coraportorului Burkhard Bas pentru a prezenta subiectul discutat. Herzlichen Dank, äh, Frau Co-Berichterstatterin und äh, temporäre Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă coraportoare și președintă temporară Mă bucură faptul că sunt și eu uh, raportor, co-raportor uh, pe acest uh, dosar al revizuirii autorităților de supraveghere europene. Amândoi, în ultimele săptămâni, pervanș, am elaborat un document de lucru pe care l-am pus la dispoziția colegilor noștri din Comisia Econ, un document care cred că ar, își dorește să ofere o privire de ansamblu mai bună privind uh, propunerile actuale ale Comisiei Europene. În plus, formulăm câteva întrebări pe care urmează să le discutăm în următoarele săptămâni și sperăm că vom găsi și câteva uh, răspunsuri. Această listă de întrebări formulate nu este una deja închisă. Cred că acest dosar trebuie tratat cu ambiție, dar și cu răbdarea um, necesară. Avem nevoie de timp pentru a verifica propunerea făcută de Comisia Europeană și mai ales um, locurile de um, contactele care există cu alte propuneri legislative, cum ar fi EMIR 2 sau uh, uh, produsul paneuropean uh, de pensii. Trebuie să înțelegem uh, caracterul uh, sectorial al uh, propunerilor legislative de până acum și noul mandat al autorităților de supraveghere europene. La șapte ani după înființarea acestor autorități, avem, am acumulat experiențe, o experiență care ne, ne permite Uh, cred, să ne uh, regândim eventual anumite de- uh, decizii. Poate unii dintre dumneavoastră își aduc aminte Deja în anul 2010 eu eram membru al Comisiei Econ și făceam parte din echipa de negociere a Parlamentului European pentru înființarea autorităților de supraveghere euro- europeane. De atunci lucrurile s-au uh, schimbat. Complexitatea piețelor financiare a crescut, foarte multe competențe au ajuns uh, pe plan uh, eu, european, mai multe în sectorul bancar, de exemplu, sau de supraveghere a pieței, mai puține când vine vorba de asigurări. Întotdeauna a fost clar că nu este vorba de o simplă centralizare a deciziilor uh, europene, ci de o cooperare uh, între autoritățile naționale. Uh, cooperarea între autoritățile naționale și cele europene și aș dori să mai adaug colaborarea și pe plan internațional. Toate aceste colaborări au devenit tot mai uh, complexe. Uh, și piețele sunt tot mai greu de uh, monitorizat și de controlat. Am insistat asupra acestui uh, punct în calitatea de membri ai Comisiei uh, ECON, de exemplu, în momentul în care s-a făcut uh, revizuirea din anul 2015 și s-a făcut propunerea pentru reglementarea piețelor uh, financiare europene. Uh, și chiar dacă am păstrat status quo din punctul de vedere al uh, autorităților de supraveghere, anumite chestiuni ar trebui să fie uh, îmbunătățite și o să vă dau câteva exemple în acest sens astăzi. De exemplu, îmbunătățiri din punctul de vedere al uh, posibilității efectuării unor evaluări ex ante și ex post a unor acte legislative sau instrumente legislative, cum ar fi actele delegate sau actele de Uh, punere în aplicare. Apoi, trebuie să putem verifica cum a fost pus în aplicare întregul mandat legislativ și care este interacțiunea între uh, toate instituțiile implicate, pornind de la respectarea termenelor limită, trecând prin transparența documentelor și prin uh, ajungând până la efectuarea unor studii adevărate privind evaluarea impactului. Comisia Europeană, prin intermediul propunerilor făcute, nu a făcut uh, nici de cum uh, o revoluție și revoluția nu este ceva ce își dorește uh, și Parlamentul European. Guvernanța acestor autorități nu ar trebui să, să fie schimbată profund și nici cooperarea sectorială a acestor autorități din motive întemeiate au fost create trei autorități de supraveghere și eu cred că aceste motive în continuare sunt întemeiate. Cele trei sectoare au uh, caracteristici uh, diferite. Cele trei sectoare au modele de afaceri diferite și toate cele trei uh, sectoare presupun o expertiză diferită. Și Uh, tocmai pentru a reflecta aceste diferențe, autoritățile de supraveghere s-au uh, structurat în mod uh, diferit. Ne dorim ca structurile existente să devină mai bune și mai uh, eficiente, astfel încât cadrul de reglementare și de monitorizare să devină și mai uh, simplu și mai clar în acest context trebuie să fie foarte, trebuie să fie un lucru foarte clar și anume um, separarea puterilor în stat, echilibrul instituțional să poată fi verificat în continuare. Um, crearea unui, uh, unui comitet uh, ex, uh, executiv nu nu înseamnă, din punctul meu de vedere, o, se, o asemenea separare a puterilor, a, a competențelor care se poate fi uh, și, uh, și verificată. Și cred că din acest punct de vedere lucrurile pot fi îmbunătățite. Am uh, participat la un dialog uh, tripartit care discuta care, unde am luptat uh, pentru așa numitele tabeluri de corelație și nu mi-aș dori să mai trec uh, printr-o asemenea experiență. În continuare, este o realitate faptul că normele din legislația europeană sunt uh, prea puțin verificabile și modul în care acestea sunt respectate și din acest punct de vedere anumite lucruri trebuie să se schimbe și uh, în legătură cu acest punct aceste autorități trebuie să fie întărite și mai mult. În plus, un alt aspect important pentru mine este proporționalitatea. Foarte mulți actori instituționali europeni consideră că proporționalitatea nu trebuie să se bazeze pe um, elemente uh, singulare, ci ar trebui să capete un caracter um, mai degrabă orizontal, ceea ce se manifestă și în cadrul uh, dezbaterii actuale privind uh, sectorul, pachetul bancar, mai ales în, ceea ce privește regulamentul și directiva privind uh, cerințele de capital uh, propriu. Și această abordare trebuie să ducă la decizii clare când vine vorba de mandatul acestor autorități de supraveghere europene și definirea clară a competențelor. Prin revizuirea acestor uh, autorități nu discutăm Uh, doar despre aceste autorități, cât și despre Comitetul European pentru Riscul Sistemic. Și în acest caz îmi aduc uh, aminte uh, to- cu toată claritatea că Parlamentul European ceruse o separare între, uh, com- între Comitetul Unic de uh, Rezoluție și Banca uh, Centrală Europeană. Prima instituție a, a recurs la Comitetul European de Risc Sistemic a recurs la uh, decizii fără o consultare suficient uh, de largă și este un punct critic asupra căruia cred că va trebui să ne aplecăm mai îndeaproape. Aș putea să vă mai enumăr și alte puncte critice. După cum am spus, uh, ideile mele nu se doresc a fi exhaustive de pe acum. Foarte pe scurt, dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer la un alt subiect, relocarea sediului Agenției uh, Bancare Europene. Dincolo de preferințele geografice, pe care sunt sigur că fiecare dintre noi le-am avut, chiar și eu am avut asemenea preferințe geografice, nu cred că vă surprinde acest lucru. Aș dori să critic în mod foarte clar procedura uh, aleasă. Era vorba, ar fi trebuit să fie vorba de o, o procedură prin uh, codecizie, ceea ce nu s-a respectat. Ignorarea uh, rolului de colegiuitor al Parlamentului uh, European nu poate fi justificată prin consecințele extraordinare reprezentate de un eveniment cum este Brexitul. Pe viitor, dragi colegi, cred că aceste aceste proceduri trebuie să capete un caracter mai ordinar să se, pentru a se evita situația în care uh, tragem la sorți sau uh, luăm o decizie uh, trăgând la sorți. Cu toții suntem însă realiști, mai ales din două puncte de vedere. În primul rând, putem pleca de la premisa că AB se va muta la Paris. Și acest lucru nu înseamnă însă, în același timp, că poate fi comasată cu ESMA, cu Autoritatea Europeană pentru Valori Imobiliare și uh, Piețe. Așa cu nerăbdare acum uh, schimbul de păreri cu colegii și uh, dau cuvântul acum cu raportoarei mele, însă cred că doamna președinte acum trebuie să-și dea singura cuvântul. Mulțumesc! Merci, cher co de... Mulțumim! domnule coraportor, că ne-ați ajutat cu această tranziție și mi-ați permis mie să intervin. Documentul de lucru a fost distribuit colegilor ieri, deci cred că au luat notă. Este un document de lucru destul de detaliat, nu dezvoltă o nouă teză, dar descrie starea lucrurilor în ceea ce privește propunerea comisiei și aduce în discuție o serie de elemente care, fără îndoială, vor constitui esența discuției noastre. Împreună cu domnul Bal suntem la începutul procesului de elaborare. Punctele de vedere sunt încă extrem de diverse și vreau să contribu și eu cu mica mea contribuție tușă de culoare într-un dosar așa de important. În textul de, la textul de directivă. Haideți să situăm un pic lucrurile în context. Autoritățile de supraveghere europene au fost create într-un context absolut diferit față de situația în care ne uh, aflăm în prezent. În cei șapte ani care au trecut, aș putea să menționez, în mod aleatoriu, dar totuși, cel puțin trei evenimente care au schimbat total sau dacă nu vor face peisajul. În primul rând, Uniunea Bancară, care a dus la crearea mecanismului unic și a creat o realitate absolut nouă și trebuie să tragem învățămintele de rigoare legate de acest progres, din care poate ar trebui să ne inspirăm și să vedem care este legătura între aceste schimbări și autoritățile care nu neapărat au fost create de la zero, pentru că sunt un fel de urmașe ale comisiilor existente anterior. Un al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este Uniunea Pieței Capitalurilor, care cronologic a avut timp ulterior. Și Dați-mi voie să vă spun că atunci când Comisia a lansat procesul de elaborare pe baza unei cărți albe, această uniune a piețelor de capital era foarte semnificativă și am menționat acest lucru în rezoluția noastră. Am spus că în propunerea comisiei nu se regăsesc chiar așa, mai mult, chiar așa multe progrese în ceea ce privește evoluția pieței de capital și o integrare importantă a mecanismelor de supraveghere. Între timp lucrurile au mai, s-au mai schimbat și înțeleg că uh, discuția ar putea să fie redeschisă. Și un al treilea element care legătură cu această situație este Brexitul, un element cu un impact uh, important asupra dosarelor de care ne ocupăm. Dacă privim documentul consultativ prezentat de comisie, înainte să trecem la aceste propuneri de revizuire ale textelor de bază, constatăm că ideea comisiei era că, odată cu această revizuire, putem să ne uh, să avem și o modificare a arhitecturii agențiilor și uh, ar trebui să rediscutăm pentru a vedea care este bună structura agențiilor, dacă trebuie să existe o agenție unică, o agenție pe segment de piață sau dacă ne trebuie modelul Twin Peaks care există într-o serie dintre statele membre. Comisia n-a făcut încă această alegere și cred că Sigur, nu o să vorbesc în numele comisiei, dar asta e părerea mea. Motivul pentru care comisia n-a făcut această alegere are legătură cu răspunsurile care au fost date de diferiții contribuabili la această discuție. Și, fără îndoială, a sosit momentul să lansăm o reformă care nu doar că este posibilă, dar este și necesară pentru funcționarea acestor agenții și că pentru asta nu trebuie ca nimeni să fie prea lacom, că trebuie să definim un parametru realist pentru a putea pune lucrurile în mișcare pe durata mandatului actual. Așa stau lucrurile și găsesc că este foarte bine. Înainte de a avea această propunere în discuție din partea comisiei, ne-am gândit să organizăm un schimb de opinii cu Jacques de la Rozier, care și el în intervenția sa a insistat pe nevoia de a progresa în uh, funcționarea agențiilor și să facem o diferențiere între funcția lor de autorități de reglementare și funcția de supraveghere. Și cred că acesta este un fir roșu al discuțiilor noastre pe acest text. În ceea ce privește textele principale, cele referitoare la mm, cele trei autorități de supraveghere, fiecare dintre text uh, corespunde cam aceleași structuri cu o împărțire pe trei capitole, uh, domeniul de intervenție, guvernanța și finanțarea. În ceea ce privește domeniul de intervenție, există uh, luarea în considerare mai multor acte legislative adoptate și intrate în vigoare de la crearea agențiilor sau transformarea comisiilor în agenții și mai există și două texte menționate de domnul Bals care au intervenit între timp, care au apărut între timp și care au impact asupra propuneri. Texte care deocamdată nu sunt integrate în sfera propusă de comisie și Cred că și noi ne-am uh, pronunțat în acest sens. Este legătura cu propunerea referitoare la o pensie europeană, faimosul dosar PEP, pe de o parte, și pe de altă parte dosarul EMIR 2, unde există o propunere specifică legată de supraveghere, de nivelul de compensare și Cred că trebuie să organizăm discuțiile între cele două dosare. În ceea ce privește guvernanța, foarte pe scurt, orice persoană care a discutat mai mult sau mai puțin direct cu autoritățile și cu persoanele uh, care au legătură cu autoritățile, cel puțin așa am auzit eu adesea, s-au plâns de dificultatea prezentă de a avea un proces decizional eficient. Și, pornind de la această constatare, Comisia face o propunere care se inspiră din alte modele de guvernanță de la nivel european și propune crearea unui Consiliu de Administrație asupra căreia fără îndoială vom reveni cu propuneri de modificare, dar care pornește de la ideea că dacă Autoritățile care vor face parte din Consiliul de Supraveghere vor reprezenta interesele naționale pe care le cunosc cel mai bine uh, vor contribui cu expertiza lor uh, la ceea ce trebuie supravegheat. Însă, totodată, atunci când trebuie să modificăm legislația, uh, faptul de a incita la schimbarea lucrurilor este destul de puțin, de slab în intensitate iar status quo-ul între autorități pare să fie apărut în bilanț ca un lucru ce trebuie depășit. Și de aici ideea acestui Consiliu de Administrație pe care trebuie să o dezvoltăm. În ceea ce privește modalitățile de finanțare, ținând, se propune ca bugetul Uniunii să nu poată contribui cu mai mult, la mai mult de 40% de finanțarea, la finanțarea agențiilor. Actorii de pe piață sunt deja îngrijorați, spunând că se riscă um, să nu se găsească mijloace pentru a păstra o dimensiune rezonabilă a acestor uh, a inflației legate de aceste agenții. Nu o să mai revin asupra acestor lucruri. Aș vrea doar să spun câteva cuvinte uh, despre Comitetul European pentru Risc Sistemic, în sensul că, din punctul meu de vedere, la fel cum în acest uh, text nu vom uh, rediscuta întreaga arhitectură a agențiilor, ar trebui să aplicăm aceeași filozofie și când vorbim despre acest ESRB, Comitetul pentru Risc Sistemic. Comisia ne propune să includem în guvernanța agențiilor obiective mai bine identificate în ceea ce privește supravegherea reglementării și inovațiilor pe, uh, piațe, pe piețe, ceea ce se numește FinTech, uh, Uh, dezvoltare durabilă și protecția consumatorilor. Și voi încheia spunând că, din punctul de vedere al Parlamentului European, propunerea trebuie consolidată, fiindcă, deși suntem citați și asociați cu procesul uh, de denumire a membrilor uh, Consiliului de Administrație, cred că competențele noastre trebuie ameliorate, la fel ca în cazul protecției consumatorilor pentru că mi se pare că putem merge dincolo de ceea ce uh, s-a propus la momentul de față. Mi-am încheiat uh, intervenția și îmi iau înapoi rolul de președintă, dând cuvântul uh, doamnei Kane Swinburne din partea ECR pentru 5 minute. Mulțumesc, doamnă președintă, bună ziua tuturor! Și eu își vrea să mulțumesc coraportorilor pentru documentul de lucru foarte util pe care l-au circulat și pe care reușit să îl parcurg. Cred că va trebui însă să o fac de mai multe ori pentru a înțelege toate întrebările uh, și, uh, puse acolo. Mă voi concentra acum însă pe întrebările de la sfârșitul documentului, dar încep cu o remarcă de ordin general. Documentul de lucru reia începutul întregului proces și vorbește despre modul în care s-a stabilit uh, uh, uh ESA în inițial. Uh, se spune că ele sunt similare, dar nu identice și situația a evoluat, iar trei autorități au evoluat în direcții diferite. Cred că, într-adevăr, așa este. Evoluția acestor trei autorități a fost diferită și trebuie să o vedem ca atare atunci când uh, reanalizăm uh, poziția actuală. Sunt de acord cu îngrijorile legate de studiul, studiile de impact. A spus întotdeauna că studiile de impact trebuie să fie lucruri pe care să ne putem baza, iar întrebarea 50 legată de um, relațiile dintre instituții este o problemă cheie. Vom acorda foarte mult timp și eforturi uh, acesta, acestui uh, element. Respectarea competențelor statelor membre în cadrul instituțiilor naționale de control a fost întotdeauna uh, foarte dragă grupului pe care îl reprezint. Uh, aceste instituții naționale s-au dezvoltat datorită competențelor care există acolo, mai ales în anumite state membre mai mici. Și apoi, în punctul 38, se vorbește despre întărirea monitorizării și apoi a punerii în aplicare a dreptului comunitar în statele membre. Implementarea recentă subliniază acest lucru pentru că până la 3 ianuarie anul acesta, jumătate din statele membre nu au pus în aplicare această dispoziție și cele care au făcut-o nu au făcut-o așa cum trebuie. Deci, în ceea ce privește echilibrul între puteri de reglementare și de supraveghere, uh, și dacă este posibil sau de dorit ca ele să fie clar separate, eu chiar mă întreb dacă este de dorit. Expertința tehnică este esențială pentru o legislație eficientă și se dobândește printr-o cunoaștere detaliată a pieței în sine și a instituțiilor de pe piață, iar această cunoștință se obțin prin supravegherea pieței. Deci eu mă întreb dacă există într-adevăr o diferență clară. În ceea ce privește consecvența, o temă recurentă pentru mine în acest proces se spune la punctul 42 legat de EMIR și reglementările CAP și sunt de acord cu ce a spus raportorul. Se spune acolo că se poate ține seama și de consecvența dintre produse similare și cum se poate decide mai bine să le tratăm în viitor. Exemplul clar a fost uh, cel legat de IDD și MIFID 2, unde produsele sunt uh, similare, dar au fost expuse unor norme diferite pentru aceiași consumatori europeni. Este ceva de dorit oare sau avem nevoie de o consecvență mai mare pentru producători legată de aceste produse? Uh, în ceea ce privește centralizarea datelor, sunt de acord. De exemplu, la MIFID, uh, comisia noastră a aspirat întotdeauna ca alte și alte instituții la fel uh, a aspirat către un mediu consolidat. Pentru că avem nevoie de date uh, care să fie disponibile tuturor la 50 de minute după ce datele tranzacțiilor financiare au apărut. Astfel, s-ar facilita creșterea în sectorul fintech și rightech, dar nu știu dacă acest potențial va fi realizat vreodată pentru că nu e posibilă o soluție comercială. Însă, înțeleg de ce e bine ca ESMA să-și asume un rol aici. Poate că, în sfârșit, consumatorii uh, europeni vor avea un beneficiu și atunci pot să-și asume un rol mai amplu și vis-a-vis -vis de date. În sfârșit, sunt multe, multe puncte cu privire la uh, rolul uh, autorităților europene de supraveghere, și, uh, inclusiv în uh, modul în care pot ajuta Comisia. Însă este esențial ca deciziile să fie decizii politice luate de comisie, pentru că deciziile din ultimile luni și ultimii ani, care au fost chiar dăunătoare la reputația Uniunii Europene, nu au fost în acest, uh, a mers în această direcție. Se pune problema tratamentului egal sau nu, pentru că cei care au fost tratate altfel nu știu de ce s-a întâmplat așa. Iar acum Comisia spune că uh, egalitatea se va, uh, nu se va baza pe un proces uh, standard. Deci, dacă combinăm acest lucru cu o perioadă de 30 de uh, zile de notificare, uh, vedem că va apărea o problemă de incertitudine pe care autoritățile europene de supraveghere o pot îmbunătăți. Și astfel se va îmbunătăți și reputația deciziilor politice luate aici. Mulțumesc, Wolf Klintz, din partea liberalilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. În raportul celor cinci președinți privind uh, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare din iunie 2015 cereau să se introducă până la urmă o singură autoritate de supraveghere a piețelor de capital. Acest lucru sună simplu și direct, însă când începem să traducem lucrurile în germană, lucrurile sună puțin diferit. În germană nu se mai amintește o supraveghere unică, ci unitară. Oricum, este clar că dacă ne dorim completarea pieței uh, capitalurilor, dacă ne dorim o piață internă care să funcționeze bine, atunci trebuie să avem o, supra, o supraveghere care să interpreteze în mod unitar cadrul uh, legislativ și să-l pună în aplicare într-un mod uh, unitar. Din acest punct de vedere, propunerea Comisiei merge în direcția potrivită, o propunere pe care trebuie să o discutăm cu toată seriozitatea și dacă va fi nevoie să o îmbunătățim. Este clar că autoritățile de supraveghere de până acum au desfășurat o activitate respectabilă, uh, chiar dacă nu a fost uh, lipsită de uh, erori. Primele teste de rezistență, de exemplu, efectuate de Autoritatea Bancară Europeană, nu pot fi considerate a fi un, un mare succes în ceea ce privește uh, EIOPA, nu, am, nu au fost atinse uh, toate obiectivele pe care ni le doream uh, din punctul de vedere al punerii în aplicării a solvabilității uh, 2, dar în general activitatea a fost una, a fost una acceptabilă. Intenția uh, propunerii comisiei se referă la modificarea competențelor, guvernanței și a uh, finanțării și cred că cel mai spinos punct va fi cel privind competențele și din acest punct de vedere, delimitările între autoritățile naționale de supraveghere și autoritățile europene de supraveghere va fi un punct uh, critic și central. Pentru mine, autoritățile naționale de supraveghere nu trebuie să se simtă ca fiind instituții de mână a doua, pentru că le va lipsi drept urmare, motivația de a își aduce o contribuție relevantă și în cel mai grav uh, scenariu ar încerca chiar să saboteze noul sistem. Deci, această delimitare între uh, autoritățile competente naționale și autoritățile de supraveghere europene va fi uh, punctul hotărător. Acest lucru nu înseamnă că autoritățile europene de supraveghere nu vor putea să evalueze în mod independent activitățile autorităților naționale, însă nu ar trebui să aibă atitudinea unui uh, învățător care uh, dă lecții uh, elevilor. și din punctul de vedere al uh, guvernanței, mă bucură faptul că este introdus un comitet executiv, uh, dincolo de numărul uh, membrilor acestui comitet. Pentru mine, acest comitet executiv trebuie să își desfășoară activitatea altfel decât se propune de către Comisia Europeană un comitet executiv care se întrunește, de exemplu, de doar 5 uh, ori pe an nu are un rol atât de executiv. Ar trebui să se reunească cel puțin uh, o dată pe, pe lună. Și nu doar pentru a... Da, se poate întruni doar de 5 ori pe an, doar dacă pregătește activitatea Consiliului Supraveghetorilor. În ceea ce privește Comitetul European de Risc Sistemic, ar trebui să reflectăm dacă nu putem putea să implicăm mai mult Parlamentul European. Ceea ce este clar în același timp este că aceste autorități nu trebuie să fie deasupra legilor și uh, trebuie să poată fi controlate de către cetățeni într-un mod uh, democratic și din acest punct de vedere Parlamentul European este cel care trebuie să exercite aceste uh, prerogative de uh, control democratic. Trecând la finanțare, înțeleg că Uniunea Europeană trebuie să-și aducă o contribuție directă, 40%, dar ca restul finanțării să provină din partea a, industriei financiare, mi se pare totuși prea mult și autoritățile naționale pot să-și aducă uh, contribuția la finanțarea acestor autorități naționale, pentru că oricum și ele sunt uh, finanțate de, acest, uh, de sectorul financiar. Însă oricum ar trebui să păstrăm și implicarea autorităților competente naționale. Finanțarea trebuie să fie orientată în funcție de performanță și de mandat Apoi, nu am nimic împotriva amintirii și verificării, promovării unor investiții durabile. Însă, durabil nu înseamnă în mod automat uh, stabil. O investiție poate avea un caracter uh, uh, ecologic, dar un proiect briscant, chiar dacă este ecologic, nu este automat și stabil. Oricum, în general, mi se pare că este o propunere foarte importantă pe care o putem, uh, pe care trebuie să uh, discutăm și mă apropiu de sfârșitul intervenției mele. Deci este o propunere interesantă, însă pe care cred că trebuie să o discutăm mai în detaliu, să înțelegem care și împreună cu aceste autorități, cu autoritățile naționale competente și așa mai departe. Mulțumesc, nu e nimeni de la GUE și dau cuvântul lui Sven Giegold. Așadar, îmi cer scuze, spune președinta, dar în uh, prezentarea inițială ar fi trebuit să spun că lucrările de, care au stat la baza acestei legislații, lucrările Parlamentului, atât în ceea ce privește uh, Uniunea uh, de Piață, cât și în mandatul trecut, atunci când ați fost uh, și dumneavoastră raportor, uh, sunt legate de același dosar. Aveți cuvântul timp de 5 minute acum, domnule Giggold. Mulțumesc! O să încep așa. Parlamentul a urmărit aceste chestiuni am încercat să ajutăm autoritățile de supraveghere să devină mai europene, mai eficiente și totodată proporționale. Aceasta a fost ideea inițială și mi-amintesc foarte bine numeroasele nopți uh, pierdute în uh, dialoguri tripartite pentru a ne apăra poziția. Iar schimbările au fost uh, numeroase pentru că am avut o viziune comună și sper că această viziune comună cu privire la o piață a capitalurilor unificată, care să fie stabilă și să deservească consumatorii, investitorii și economia reală, a rămas um, viziunea noastră a tuturor. Iar când e să ne gândim la ce am reușit, ce am greșit, trebuie să spunem mai întâi că suntem într-o situație mult mai bună decât eram în trecut, pentru că în trecut vorbeam despre o concurență între agențiile de reglementare și nu exista o integrare puternică a pieței, iar zona euro ne arată foarte clar de ce există și o nevoie macroeconomică de o piață de capitaluri mai bine integrată. Așadar, cred că Parlamentul are toate motivele să continue în această logică. Raportul meu din 2014, după numeroase deliberări aici în rândurile noastre, a contribuit la influența, la, la, la informarea uh, Um, către comisie, parțial cel puțin, și unul dintre lucrurile pe care le-am, le descoperit a fost că aceste autorități de supraveghere um, europene nu au făcut uz de toate competențele lor, n-au făcut uz chiar de multe dintre ele, fiindcă autoritățile necesare pentru fiecare decizie relevantă, autoritățile din statele membre nu vor neapărat să se controleze una pe cealaltă, fiindcă știu că dacă controlăm pe una și noi o să fim controlați și tot așa asta îngreunează lucrurile. Cred că rolul natural al Parlamentului este să apere și să amplifice pașii modești făcuți de Comisie pentru consolidarea dimensiunii europene a acestor autorități europene de supraveghere. Deci, guvernanța trebuie să devină mai europeană și să facă astfel încât conflictele de interese să fie limitate. În al doilea rând, ce nu am făcut atât de mult a fost să analizăm mai atent aspectele de supraveghere macroprudențială. Domnul Balț a vorbit deja despre potențialul conflict de interese dintre ESRB în cadrul Băncii Centrale Europene, dar mai este un aspect și anume faptul că acest Comitet European pentru Risc Sistemic nu are responsabilități clare. Nu vorbim de un mic grup de oameni ale căror cariere sunt legate de corectitudinea cu care au înțeles uh, supravegherea uh, macroprudențială, ci de un organism foarte mare care permite tuturor să nu fie responsabili. Eu cred că guvernanța acestui comitet pentru risc sistemic este foarte problematică și, sincer, mă preocupă mai mult guvernanța acestuia decât guvernanța autorităților europene de supraveghere. Și atunci când am construit aceste autorități europene de supraveghere, am adăugat mandatului lor un um, aspect important, mai ales în ceea ce privește protecția consumatorilor și a investitorilor. Însă nu am schimbat în mod substanțial folosirea personalului, deci le-am dat sarcini suplimentare, dar nu și personal suplimentar. Și evident, la momentul respectiv, nu am putut influența nici bugetul. Prin urmare, cred că acum ar trebui să reanalizăm lucrurile și salut și ce a scris Kay uh, Swinburne în raportul de descărcare. Să vedem cât timp și câți bani sunt necesari pentru uh, activități de reglementare și câți pentru protecția consumatorilor și a investitorilor. În sfârșit, trebuie să mai spun că, sigur, uh, rolul Autorității Europene de Supraveghere în investițiile de mediu și sociale nu se referă la a declara ceva ecologic ca fiind lipsit de riscuri, nici vorbă. Ideea este să-i ajuți pe investitori să știe care produse sunt produse sociale și ecologice cu riscuri limitate, astfel încât să ia decizii informate. Și sunt de acord. Adesea, dacă faci lucruri ecologice sau folosești tehnologii noi, chiar dacă sunt ecologice, acestea sunt mai riscante decât uh, lucrurile obișnuite însă rolul lor este să crească transparența și conștientizarea riscurilor, dar nu pentru a promova și a declara sigure lucruri care de fapt nu sunt. Așadar, nu trebuie să facem confuzia cu simplu rol uh, de promovare, pentru că nu despre asta e vorba. Și Comitetul European pentru Risc Sistemic a venit cu propuneri bune, iar acest lucru ar trebui să fie recunoscut în mandatele lor și legislația sectorială. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Trecem la procedura Catch the Eye. Și dau cuvântul Danutei Übner mai întâi. Cine sunt ceilalți colegi care ar dori să intervine ca să știu cum să gestionez uh, timpul, doar Danuta Ebner, Günther și atât. Mulțumesc, mulțumesc frumos uh, și pentru documentul distribuit ieri. Uh, mi-a fost foarte util în calitate de raportor pentru dosarul Emir și Emir 2 și sunt total de acord cu tine că uh, întărim uh, că este absolut necesar să întărim uh, arhitectura autorităților de supraveghere la nivel european. Acestea trebuie să fie credibile și respectate și la scară globală ceea ce se leagă strâns de guvernanță, mai ales în cadrul ESMA. EMIR 2 uh, uh, amendează regulamentul ESMA și oferă puteri directe asupra CCB-urilor și de aceea trebuie să lucrăm împreună pentru un rezultat consecvent astfel încât la sfârșit să obținem o structură ESMA care să funcționeze. De asemenea, vreau să mai subliniez nevoia unei abordări integrate pentru supravegherea contrapartidelor centrale europene și la fel pentru cele din țările terțe. Sinergiile dintre aceste tipuri de supraveghere european și um, asupra țărilor terțe reprezintă obiectivul întregii propuneri, fiindcă doar așa putem să obținem uh, o sinergie a sistemului. Dacă avem competențe și resurse uh, suplimentare, ele trebuie folosite pentru supravegherea contrapartidelor centrale din uh, UE și din țările terțe. Mai cred de asemenea că uh, Credibilitatea ESMA ca autoritate de supraveghere pentru țări terțe ar avea de câștigat dacă îi acordăm mai multe puteri pentru supravegherea uh, contrapartidelor centrale intraeuropene și, în sfârșit, uh, păstrând această legătură dintre supravegherea internă și asupra țărilor terțe ne va ajuta să uh, evităm riscurile complex, uh, complicațiilor prea mari. Mulțumesc, Brian Hayes, acum. Mulțumesc, doamnă președintă, și vă felicit și pe dumneavoastră, atât pentru document cât și pentru discuția uh, pe care o avem acum. Da, astăzi ne aflăm într-o poziție mai bună și cred că se vede uh, reziliența economiei europene uh, mare parte datorită sistemelor pe care le-am creat după criză, care s-au dovedit reziliente și au permis economiei din toată zona euro și din toată Europa să își revină. Și asta ține în mare parte de îmbunătățirea cadrului uh, legislativ orice revizuire trebuie să se facă din perspectiva părților bune, părților rele, părților care au funcționat și a celor care nu au funcționat. Să nu uităm acest lucru. Însă, în ceea ce privește cele mai bune practici, fie că vorbim de asigurări sau de sistem bancar, ne aflăm într-o poziție mult mai bună acum și trebuie ca toată lumea din această instituție să recunoască acest lucru. Schimbările făcute au lucrat, au funcționat în general. Evident, există nevoia uh, revizuirii acestora pentru a le asigura eficiența. Câteva probleme care mă îngrijorează în uh, propunerea comisiei uh, Mă gândesc uh, la arbitrajul uh, în reglementare, pentru că vrem să vedem potențialul total al pieței unice și al pie piețelor de capital Dar dacă abordăm, folosim o abordare complet uh, armonizată, asta vine cu anumite probleme și trebuie să ținem seama de asta atunci când uh, ne adaptăm sistemul. Uh, deci, deși obiectivul este îmbunătățirea certitudinii, uh, trebuie rezolvate probleme de eficiență. Și un lucru care mă îngrijorează este următorul. Dacă avem o abordare foarte armonizată a standardelor și reglementărilor europene, oare nu vom îndepărta investitorii de Europa? Nu vrem protecționism european. Europa este cea mai bună atunci când rămâne deschisă investitorilor din toată lumea, mai ales dacă ne uităm la ce se întâmplă în Statele Unite acum. Cred că trebuie să facem tot ce putem pentru a atrage investiții în Europa, mai ales în ceea ce privește um, uh, regulamentul, trebuie să ne asigurăm că sistemul adoptat este cel mai bun. În ceea ce privește delegarea, eu am îngrijorările mele în, aceste, uh, în acest sens. Atunci când s-au creat uh, anumite fonduri, Există deja delegarea către țări terțe fără autorizație din partea ESMA, iar aceste revizuiri trebuie să vedem dacă nu um, restricționează uh, controlele ESMA, pentru că nu știu dacă aceasta este soluția în ceea ce privește extern, cerințele de externalizare. Uh, sunt și chestiuni uh, legate de Brexit pe care trebuie să ne analizăm în cadrul acestei revizuiri. E de uh, îngrijorător, uh, mai ales dacă va fi un Brexit dur, um, ce se va întâmpla cu drepturile de delegare, pentru că ele ar putea fi amplificate dincolo de ceea ce credem sau ne așteptăm. În ceea ce privește uh, autoritățile naționale de reglementare, aici iarăși apar uh, temeri, pentru că am trecut uh, prin procesul uh, unui uh, regulament de tip prospectus și văd că se încearcă din nou uh, schimbarea acestui lucru la nivelul Comisiei și asta nu este un mod de legiferare uh, corespunzător. În sfârșit, uh, în ceea ce privește capitalul, um, capitalurile și piața unică a capitalurilor, nu putem să trecem în această revizuire cerințe generale și mai birocratice. Nu mă refer la partea de supraveghere sau de autorizare, ci la rezultatele Um, pe care le-ar putea crea unele opinii ce stabilesc precedente. De efectul uh, asupra potențialului pieței unice de capital ar putea fi devastator, dar deocamdată suntem într-o etapă timpurie, așadar vă mulțumesc pentru efortul depus în acest dosar. Mai sunt alți colegi care doresc să intervină, dacă nu am să dau cuvântul domnului Valls pentru concluziile acestui prim schimb de opinii. <clears throat> Frau Vorsitzende. Nur ganz kurz. Ähm, ich möchte allen äh, Schattenberichterstattern und auch den Kolleginnen und Kollegen danken. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc uh, colegelor și colegilor care au participat la acest prim schimb de opinii. Uh, cred că a fost o idee foarte bună să organizăm acest uh, schimb de opinii atât de timpuriu și chestiunea centrală cu care am rămas de pe urma discuției de astăzi este că trebuie să ne gândim foarte bine cum vom reuși să păstrăm echilibrul potrivit între autoritățile de supraveghere europene pe de-o parte și autoritățile competente naț- uh, naționale pe de altă parte. Cred că cele spuse de colegul Clintz uh, uh, sunt foarte importante și anume ca autoritățile naționale de supraveghere să nu devină instituții de mâna a doua. Sunt cu totul de acord cu acest lucru și sunt de acord și cu cele spuse de colegul Sven Giegold. Trebuie să ne preocupe mai îndeaproape subiectul CERS și mai ales competențele acestui Comitet European pentru Risc Sistemic. Un alt punct important pentru mine. Este subiectul uh, unui, unei reglementări uh, arbitrare pentru a nu ajunge la o dezechilibrare a sistemului în urma acestui, a, acestei uh, revizuiri. Cred că acest lucru ar trebui să se afle în centrul preocupărilor noastre. Vă mulțumesc, după cum am spus, pentru acest schimb de opinii și aștept cu nerăbdare viitoarea cooperare împreună cu tine, Pervan, și cu ceilalți uh, raportori din umbră și, desigur, cu toți colegii uh, membri ai Comisiei Econ interesați. Mulțumesc! Mulțumesc! Poate ar fi trebuit să spun asta înainte. Avem un reprezentant al Comisiei care dorește să intervină. Nu e obligatoriu, dar dacă vreți, pentru că avem uh, încă un pic de timp. Bun, mulțumim pentru acest prim schimb de opinie, așa cum a spus și domnul Balț. Am reținut intervențiile colegilor. Ați menționat incoerența între IDD și MIFID. Cred că avem cu toți exemple în acest sens și cred că unul dintre motivele pentru care revizuim competența autorităților este tocmai pentru a respecta expertiza existentă la nivelul acestor autorități naționale, care sunt cele mai apropiate de piață și care cunosc în detalii fine această piață. Și pe baza acestei expertize intenționăm să elaborăm o doctrină de supraveghere europeană coerentă. De aceea, punctul de echilibru nu este cel pe care îl găsim astăzi în discuție. Ați menționat și chestiunea echivalenței. Evident, nu în acest raport ne vom ocupa de echivalențe, dar evident că există o propunere făcută cu privire la modul în care se tratează și arbitrează aceste echivalențe pe viitor. Wolf Klinsklau, ați spus că autoritățile naționale de control nu trebuie să îndeplinească neapărat acest rol. E adevărat, dar ele nici nu au rolul să uh, împiedice orice dimensiune europeană. Trebuie să lucrăm la acest echilibru, pentru că asta știm foarte bine, așa cum au spus diversi colegi, că autoritățile naționale de control între ele îmi cer scuze că folosesc această formulare, dar joacă un fel de rol în care se condiționează reciproc și practic anulează orice efort. Toată lumea este de acord că avem nevoie de eh, mai multă convergență, inclusiv la nivelul autorităților de control, care trebuie, pe de o parte, să elaboreze legislația și, pe de altă parte, să promoveze un spirit european. Asta mi se pare unul dintre lucrurile pe care Sven, când spune că autoritățile de control nu, nu utilizează toate competențele pe care le au, vorbim despre un autoblocaj al guvernanței care trebuie depășit. În ceea ce privește conexiunea cu Emir 2, de fapt, când citiți Emir 2, vedeți foarte clar că e o propunere care a fost elaborată înainte de a se stabili în comisie ce, care va fi propunerea pentru autoritățile de control, autoritățile de supraveghere europene. În Emir 2 se vorbește la Consiliul de Administrație sau de gestionare, care nu mai există, Management Board uh, al ESMA se menționează Nemir 2, dar acesta nu mai există în revizuirea propusă pentru ESMA. Prin urmare, rolul acesta de contribuție parlamentară în ceea ce privește EBA, vreau să continui intervenția colegului Balz. Îmi pare rău că noi, Parlamentul European, când am înțeles că în Consiliu uh, urmează să se lanseze o discuție cu privire la criteriile pe baza cărora vom arbitra mutarea agențiilor. Regret că ne am intervenit în această discuție, pentru că uneori avem discuții prealabile în calitate de colegiuitor și eu cred că asta a fost unul dintre acele cazuri și în loc să avem bătălia epică pe care am dus-o pe bugetul bugetar, unde ne-am luptat pentru a stabili care sunt criteriile de costuri, chirii, ar fi fost mult mai bine să discutăm cu Consiliul pentru stabilirea de bune criterii pentru a reinstala aceste controle. Și cred că în raportul nostru trebuie să spunem Consiliului în ce măsură modul în care a fost luată hotărârea nu respectă uh, puterile de colegiuitor pe care le avem. Bun, încheiem cu acest punct de pe ordinea de zi. În ceea ce privește calendarul, știu că sunteți cu toți pregătiți de pornire pentru modificarea propunerii. De, deocamdată avem un punct de întâlnire definit și anume o audiere care va avea loc pe 26 februarie între orele 9 și 11. Ajungem la voturi, dar pentru asta am să las locul domnului președinte care ni s-a alăturat, dar care duce niște discuții importante acum. Deci suspendăm un pic. Dragi colegi, suspendăm cinci minute discuțiile înainte de vot.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

Vă rog să luați loc, să vă introduceți cartelele de vot în dispozitivul din fața dumneavoastră și haideți să facem un test. S-a deschis votul, dar votăm doar de test. Vă rog. Mai sunt doi colegi care trebuie să voteze. Avem doi colegi care au pus uh, și-au introdus cartelele în dispozitiv fără să se voteze, deci haideți, vă rog. Ne-ar ajuta dacă toată lumea ar putea vota așa cum trebuie. Mai lipsește un vot. Bun, deci putem considera testul încheiat și să începem cu primul raport pe care îl vom vota astăzi. Raportul referitor la uh, recuperarea și rezoluția privind contrapartidele centrale. Începem cu amendamentul 34. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 274 și 39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 de fapt. Sorry, there is an inconsistency in the voting list. O scurtă pauză pentru că există o problemă în lista de vot. Să o rezolvăm? Da. Trebuie să trecem la compromisul E. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 295 pentru, împotrivă. Verificăm cu vot electronic. Vote is closed. Am închis votul. Se adoptă compromisul F pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 301 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. Is S-a închis votul, se respinge amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 302 pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 362 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 363 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 364 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 300, compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 391 pentru, împotrivă. Verificăm cu vot electronic, s-a deschis votul. Avem un vot socialist în plus. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 398 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 404 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 405 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 406 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 407 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 408 pentru, împotrivă. Verificăm. 408 să deschizi votul. S-a închis votul. Egalitate, deci se respinge. 1, 2, 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 1, 2, 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 409 pentru. Împotriva. Verificăm 409. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 410 pentru. Nu, este caduc. 1, 2, 4 pentru. 1, 2, 4. Nu, aici se spune că e compatibil. 410. Bun, a devenit caduc. 1, 2, 4 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 411 pentru, împotriva, verificăm 411, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 1, 2, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă 412 pentru caduc 126 pentru împotriva abțineri se adoptă 127 pentru împotriva abțineri se adoptă 413 pentru împotriva verificăm s-a deschis votul S-a închis votul. Se respinge. 4-14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 415 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 416 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, compromisul R pentru, împotriva abțineri, se adoptă, amendamentul 129 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 130 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. S, compromisul S pentru împotriva abțineri se adoptă. Trebuie să trecem la 132, cred. 132 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 433 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 133 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 434 pentru împotriva abțineri se adoptă, 134 pentru împotriva abțineri se adoptă, 435 pentru împotriva abțineri se adoptă, 436 pentru împotriva abțineri se respinge, 437 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 437, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Am crezut că PP-ul e pentru. 4-3-8 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 439 pentru, împotriva abțineri, se respinge, 135 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 440 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 136 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 441 pentru, împotriva abțineri, se respinge, 442 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul T pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul U pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul V pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul W pentru, împotriva abțineri se adoptă, 153 pentru, da, votăm blocuri. 154, 155 pentru, împotriva abțineri se adoptă 4, 7, 5, 6 și 7 în bloc. Nu, devin caduce, prin urmare trecem direct la 4, 7, 8 pentru, împotriva. Adoptat, cred, să verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 156 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 157 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 481 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 482 pentru, împotrivă. Verificăm 482, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 483 pentru, împotrivă. Verificăm 483, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 158 pentru, împotriva abțineri se adoptă 4, 84 pentru, împotriva, verificăm 484. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 493 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 494 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 495 pentru 495 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 498 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 500 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 501 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 502 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 503 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 504 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm să deschis votul. Vote is... S-a închis votul. Se adoptă. majoritatea cu un vot 505 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul X pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Y pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5.20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 523 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 5-2-4 pentru împotriva abțineri se respinge. 172 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 173 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 528 pentru, împotriva abțineri se respinge, 529 pentru, împotriva abțineri verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 174 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Z pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 531 pentru împotriva abțineri se adoptă, 533 pentru împotriva abțineri se adoptă, 176 pentru împotriva abțineri se adoptă, 177 pentru împotriva abțineri se adoptă, 534 pentru împotriva abțineri se respinge, 536 pentru împotriva Abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 178 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 537 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 538 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 539 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 540 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 541 ci 542 pentru, împotriva, abțineri, se respinge, 180 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 5, 4, 3 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 543, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Majoritate cu un vot. 144 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 544 se corectează, domnul președinte. vreau să repetăm votul? 544 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 545 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Z, A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 551 și 552 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 553 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 554 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 182 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 183 pentru, împotriva obțineri se adoptă, 555 pentru, împotriva abțineri. Trebuie să verificăm s-a deschis votul. O situație destul de neobișnuită. Mai trebuie să voteze niște colegi. Avem un vot pe PM+. S-a închis votul. Se adoptă. Trebuie 184, 193 le votăm împreună. <laughs> Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru împotrivă abțineri se adoptă. Uh, amendment 5. Amendamentul 583 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 203, 204 împreună se adoptă, 205 pentru împotriva abțineri se adoptă, 206, pen, 207 împreună pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă, 211-212 uh, împreună pentru împotriva uh, abțineri se adoptă, 213 pentru împotriva abțineri se adoptă, de la 592 la 596 vot în bloc în, pentru împotriva uh, abțineri se adoptă, compromisul AC pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AD pentru AD pentru împotriva abțineri se adoptă, 219 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 220 pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm 220, să deschizi votul. 220. S-a închis votul. Se respinge. 221 pentru, împotrivă. Se adoptă. 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 222 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru 222. S-a închis votul. Se respinge cu diferență de un vot. 223 pentru, împotrivă. Nu am văzut poziția PP-ului, spune președintele PP pentru. Verificăm 223. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AE pentru împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AEA pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul AF pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 232 pentru, 234 îmi cer scuze, pentru împotriva abțineri se adoptă, 235 pentru împotrivă verificăm, 235 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 236 pentru, împotrivă. Verificăm 236. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 237 pentru, împotrivă. Dumneavoastră sunteți pentru sau împotrivă. Se respinge. 238 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 239 pentru împotriva abțineri se adoptă, 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, AG pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, AH pentru împotriva abțineri se adoptă, AI pentru împotriva abțineri se adoptă, 247 pentru împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 248 pentru devine caduc. Douăzeci devine caduc. Trecem atunci la 249. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. 251 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AJ pentru împotriva abțineri se adoptă. 255 pentru împotrivă verificăm. 255 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 256 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 225 ă, pentru împotriva abțineri se adoptă, 257 pentru împotriva abțineri se respinge, 26 pentru împotriva abțineri se adoptă, 258 pentru împotriva abțineri se respinge, 27 pentru împotriva abțineri se adoptă, 259 pentru împotriva Verificăm. Se deschide votul pentru 259. S-a închis votul și se adoptă. 260 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 261 pentru, împotriva, cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 262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 268 pentru împotrivă abțineri se respinge și se votează textul astfel cum a fost modificat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 49 pentru, 3 împotrivă și 6 abțineri. Felicitări! Vot uh, asupra negocierilor interinstituționale. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Iacob, te rog să votezi, spune președintele. S-a închis votul. 50 pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri. Prin urmare, felicitări celor doi coraportori. Foarte bine. Sperăm acum ca și dialogul tripartit să fie la fel de reușit. Now we can move to... Putem trece acum la raportul privind uh, armonizarea venitului național brut la prețurile pieței. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul D, trebuie să vă spun că există o greșeală de uh, tehnoredactare, nu uh, cont natural, ci cont național în varianta în engleză. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru împotriva abțineri se adoptă, 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru împotriva abțineri se vine caduc 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 46 pentru împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 46, s-a deschis votul. 46. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 19 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 20 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 1 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 2 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă compromisul A pentru împotrivă abțineri. Se se adoptă. Amendamentul 25 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul C pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Vot prin apel nominal pe text cu, ă, astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 53 pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Acum votăm deschiderea negocierilor. S-a deschis votul prin apel nominal. S-a închis votul. 52 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Iar acum trecem la domnul raportor Vern Langen. Obiecție la uh, regulamentul uh, de, uh, delegat al Comisiei din 2017 privind uh, directiva IDD. Textul original, aliniatele 1 și 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Um, referiri uh, pentru împotriva uh, abțineri se adoptă, uh, considerentele pentru împotriva abțineri se adoptă, vot cu, prin apel nominal pe tot textul, s-a deschis votul. S-a închis votul. 51 pentru, 1 împotrivă, 6 abțineri, se adoptă. proiect de recomandare pentru uh, lipsa de obiecții vis-a-vis de uh, proiectul de regulament al Comisiei de modificare a regulamentului 1126 din 2008. Raportor domnul Stolojan, aliniatul, aliniatele 1 și 2 împreună pentru împotriva abțineri se adoptă. viză pentru împotrivă se adoptă toate, vot în bloc, se deschide votul pentru tot textul. S-a închis votul. 50 pentru, 4 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări. Acum raportul lui Emanuel Morel privind schimbul obligatoriu și automat de informații în domeniul fiscal în ceea ce privește acordurile transfrontaliere care fac obiectul raportării. Compromisul A. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 81 pentru împotrivă abțineri se respinge. 82 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 82, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul B pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 84 pentru împotrivă abțineri verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 86 pentru împotrivă abțineri se respinge, 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 8 și 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 113 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 124 pentru împotriva abțineri se adoptă, 125 pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva pot... Ah, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 20 pentru, împotrivă. Verificăm 20, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J eh, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru împotriva abțineri se respinge. K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru împotriva. Verificăm 47. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul M pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pentru împotrivă abțineri se respinge. 53 pentru împotrivă abțineri se respinge. 54 pentru împotrivă abțineri se respinge. 55 pentru împotrivă abțineri se respinge. 56 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 57 pentru Împotrivă. Verificăm 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul N pentru împotriva abțineri. Se adoptă 61 pentru împotrivă. Verificăm. 61. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 62. Trecem la 63, de fapt, pentru, împotrivă, verificăm 63, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă. Verificăm, să deschis votul la 69. S-a închis votul se respinge, 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 75 pentru, împotrivă, abțineri. Socialiștii sunt pentru? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 76 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Se votează propunerea comisiei cu modificările aduse. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 50 pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri. Se votează acum rezoluția legislativă. Referirea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Prin urmare, legislația, uh, rezoluția legislativă se consideră adoptată, astfel cum a fost modificată și felicit raportorul. recommendation. Trecem la recomandarea de a ne da consimțământul acordului bilateral între UE și SUA privind măsurile prudențiale legate de asigurări și reasigurări. Vot prin apel uh, nominal pentru un consimțământ pozitiv. S-a deschis votul. S-a închis votul. 50 pentru, 2 voturi împotriva, 6 abțineri, se adoptă. Felicitări uh, negociatorilor, de fapt, comisiei. Trecem acum la vot. Deci, luăm o pauză de 30 de secunde. So, very good. Uh, so we vote on the Sand... Trecem la raportul Sander Lunds din propria inițiativă Uniunea Bancară. Amendamentul 93 pentru, împotriva abțineri, respins. 89 pentru, împotriva abțineri, respins. 92 pentru, împotriva abținerii. Cred că a fost respins, dar haide să verificăm, să deschizi votul. 92. S-a închis votul. A fost respins. 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă. vedem metodă de compromis A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva abțineri, respins. 101 pentru împotriva țineri respins. 103 pentru împotriva țineri respins. Compromisul B pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul C pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul D pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul E pentru împotriva țineri se adoptă. 114 pentru împotriva țineri respins. 124 pentru împotriva abțineri respins, 125 pentru împotriva abțineri respins, 126 pentru împotriva abțineri respins, 17 pentru împotriva abțineri respins, 19 pentru împotriva abțineri respins, compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. 149 pentru împotriva țineri respins, compromisul G pentru împotriva țineri se adoptă. 146 pentru, împotriva. Verificăm, s-a deschis votul pentru 146. S-a închis votul. Se adoptă. Diferența de un vot. 150 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul H pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul I. Aici avem un amendament oral din partea verzilor. Raportorul. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că am ajuns la vot. N-am avut nevoie de timp uh, suplimentar pentru acest vot. Acestea fiind spuse, aș dori să mă opun acestui amendament oral care contravine spiritului uh, constructiv al uh, discuțiilor dintre raportorii din umbră. Deci permiteți-mi să mă opun acestui amendament oral. Deci votăm compromisul fără amendamentul oral. 4 colegi trebuie să vă susțină. Patru colegi. Trebuie să ridicați mâna. Da, bine. Deci compromisul e fără acest amendament oral. Pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă. 184. Pentru, împotriva, abțineri. Respins. 185. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 186. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 187. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 190 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul J, pentru împotriva abțineri se adoptă 207 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă 209 pentru împotriva abțineri se respinge 210 pentru împotriva abțineri se adoptă 211 pentru împotriva abțineri se adoptă 212 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 238 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 242 pentru împotriva. Verificăm amendamentul 242 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge cu un vot diferență. 255 pentru, împotriva. Verificăm și 255. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul S pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 245 pentru, împotriva. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 267 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul T cu un amendament oral. Raportorul. Din aceleași motive aș dori să formulez obiecție împotriva acestui uh, amendament. Vă rog să ridicați mâinile. Bine, deci să punem la vot Compromisul de fără amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 269 cu un amendament uh, oral din partea versilor. Obiectează cineva acest amendament? Vă rog să ridicați uh, mâna, patru colegi, deci fără amendament oral. Pentru, împotriva, abținere, se respinge. 278 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul U pentru împotriva abțineri se respinge. Se adoptă, îmi cer scuze, sună domnul președinte. Îmi cer scuze. 287 pentru împotriva Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 288 pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă. Compromisul V pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul W pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul X pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul YA cu un amendament oral din partea raportorului. Nu, este vorba de un amendament oral din partea raportorului pe care l-am botezat YA. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 320 pentru, împotriva, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 327 pentru împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 331 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 335 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru împotriva abțineri se adoptă. Textul original al liniatului 19 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 386 pentru împotriva abțineri se adoptă. Respins. Da? Îmi cer scuze. Amendamentul 389 cu un amendament oral. Pervanș, ai cuvântul? Da. Aș dori să propun au, autorului amendamentului oral să îl schimbe, să sună felul următor. Atragem atenția că există discuții în desfășurare privind temeiul juridic adecvat pentru crearea DIF. Mulțumesc pentru împotriva abțineri se adoptă. 392 pentru împotriva abțineri se adoptă. Textul original. Nu, nu trebuie să spunem la voi și textul original. 387, 388 pentru împotriva abțineri respinse. 390 91 pentru, împotriva, abțineri, respinse. Textul original acum, la referirea 1, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trimiterile 3 până la 5, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3 și 4 cred că sunt caduce, nu? Nu sunt compatibile. Deci, amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 5 pentru împotriva abțineri respins. Textul original acum, referirea 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 9 pentru este caduc, îmi cer scuza. Deci continuăm cu 18, amendamentul 18. 18. Și 19 a fost, este caduc. 18 pentru, împotriva abține, verificăm amendamentul 18, o trimitere foarte controversată. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 pentru împotriva 7 este caduc. Yeah, but there are so there, we haven't voted in block, so you have to vote it. Yeah, have to vote it. Yeah, so in favor. Deci trebuie să se pună la vot. Pentru împotriva țineri se respinge. 8 pentru împotriva țineri se respinge. Referirea 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Referirea 8. votăm în bloc de la 7 până la 14. Nu? Nu. Nu. 7 până la 9 atunci. Pentru împotriva abține se adoptă. Referirea 10. Pentru. Deci să formăm un al doilea bloc, 10 până la 14. Pentru, împotriva, abțineri se, a, se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Referirile 16 până la 25 în bloc pentru, împotriva țineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 14. Vote is closed. Adopted. S-a închis votul, se adoptă amendamentul 14 pentru, împotriva Tafus 15, îmi cer scuze. Pentru împotriva țineri se adoptă. 16. Pentru împotriva țineri se adoptă. Referirea 26 și 27 în bloc pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotriva țineri se adoptă. Referirea, referirea 28 și 29 pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Referirile 30 până la 33 în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Citările 34, citările 34 pentru împotriva țineri se adoptă, 35 pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru împotriva țineri se adoptă, 23 pentru împotriva abțineri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 abțineri, verificăm amendamentul 30. S-a deschis vot. S-a închis votul. Se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. Textul original, nu? A fost deja modificat. Deci amendamentul 79 pentru, împotriva abțineri se respinge. 32 pentru împotriva țineri se respinge, 67 pentru împotriva țineri se respinge, 33 pentru împotriva țineri se respinge. Compromisul AD pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru împotriva. Verificăm amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul AFE pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul AG acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru împotriva abțineri se respinge. 66 pentru împotriva abțineri se respinge. 69 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul AH pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru împotriva abțineri se adoptă, 77 pentru împotriva abțineri se adoptă, 80 pentru împotriva abțineri se adoptă, 82 pentru împotriva abțineri verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 82. S-a închis votul. Se respinge. Supunem la vot textul în forma sa modificată. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 48 de voturi pentru, 7 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului și întregi echipă, desigur. Trecem acum la proiectul de aviz al lui Luigi Morgano privind reforma sistemului Uniunii Europene de resurse proprii. Compromisul AB. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Pentru împotriva verificăm. S-a deschis votul la 15. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 28 cu un vot pe părți. Se pare că nu am ultima versiune a listei de vot. 29 pentru. Împotrivă. 29, amendamentul 29. Se pare că există o problemă cu lista de vot și dăm. So, because I had the same list, we didn't have this uh, amendment 29. Pentru că și eu aveam această listă de vot fără amendamentul 29. Deci 29 pentru împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingă. 28 acum. Două părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 31 pentru. Împotriva. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 31. S-a închis votul, se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Cred că a fost respins. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Compromisul C pentru, împotriva ține se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 76 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotriva. Verificăm și amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge compromisul H pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul AA pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot prin apel nominal. Pe marginea textului în forma sa modificată s-a deschis votul. S-a închis uh, votul. 39 de voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului. Mai avem o pagină Cer scuze, dragi colegi. Put- puteți închide votul? Da. Trebuie să supunem la vot numirea unui reprezentant al Parlamentului European în Comitetul Consultativ European pentru Statistică. În acest moment avem un singur candidat. Dacă nu există obiecții, V-aș propune să votăm prin uh, aplauze. Candidat fiind domnul Martușello. Congratulations to Mr. Martușello. Felicitări domnului Martușello. So, we can conclude our putem uh, încheia sesiunea intensă de vot. Vă mulțumesc tuturor.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 Dear colleagues, may I ask those who Dragi colegi, vă rog să luați loc ca să putem începe următorul punct de pe ordinea de zi și rog pe cei care nu vor să rămână alături de noi să părăsească sala ca să putem începe fiindcă suntem în întârziere. Colleagues, please, could you... Dragi colegi, dacă vreți să negociați rezultatul voturilor sau dacă aveți explicații de dat, cred că cel mai bine ar fi să o faceți în fața sălii. Ca să putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Grupul de lucru pe concurență va avea un atelier de lucru pe subiectul concurenței în transportul aerian. Întâi de toate, urez, vreau să vă urez bun venit tuturor este o onoare să le urez bun venit și vorbitorilor noștri care sunt aici și, în primul rând, colegilor de la Comisia Europeană. Dacă nu mă înșer, domnul Christoph Tusai e alături de noi. Domnul Tusai este aici. Ah, you are here. Ok. Mr. Huber. Domnul Huber de Broca și Elisa Mamdaniova, care lucrează în Digi Mobility și Transport și Digi Competition pentru transportul aerian. Bine ați venit! Sigur, comisia ne stă la dispoziție pentru orice întrebări care vor apărea pe durata atelierului nostru de lucru. Există un document care include slide-urile prezentărilor și două note informative din partea experților pentru lecturi ulterioare. Documentul va fi făcut public după ce terminăm, pentru că încă mai trebuie să lucrăm astăzi la el. Avem un reprezentant al Organizației Internaționale pentru Aviație care n-a putut să ni se alăture, dar ICAO va furniza o declarație scrisă care se va regăsi în versiunea finală a documentului ce rezultă în urma acestui atelier. Începem cu prezentarea celor doi vorbitori pe care i-am invitat alături de noi, domnul Cai Mituș, profesor la Institutul de Economie din Institutul de Tehnologie Karlsruhe din Germania. Bine ați venit! And secondly, Pablo Mendes de Leon, Și domnul, și domnul uh, Pablo Mendes de Leon, care este profesor la Universitatea Leiden din țările de jos. Bine ați venit și începem fără să mai îmi țin cuvântarea pe care v-am prezentat-o și dau cuvântul uh, oaspeților noștri care au fiecare la dispoziție 10 minute. Sper că știți că 10 minute v a fost alocat. Vă rog să interveniți în ordinea în care v-am intervenit, deci începem cu domnul Caimituș. Macron. Ok. Thank you very much for inviting me. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Imediat o să vedem și slide-urile pe ecran. O să avem discuția în întregime în limba engleză. Domnul președinte, avem interpretare aproape în toate limbile oficiale, da? Puteți vorbi engleză, germană, franceză, ce doriți. Da. Eu o să fac prezentarea în engleză. May I just start anyway? Yeah? Bun, deci pot să încep. Unii dintre dumneavoastră probabil că își amintesc de cei patru tigri asiatici, Singapore, Hong Kong, Corea de Sud și Taiwan, care în anii 80 aveau strategii țintite pentru a cuceri piețele mondiale în anumite domenii. Oțel, nave, aparatură electronică. Și asta dă naștere la un sentiment uh, neplăcut în toate țările în dezvoltare, pentru că existau probleme comerciale, existau și niște măsuri compensatorii, dar până la urmă aceste țări au reușit cu planurile lor și uh, au dus-o și pe China alături de ei. În momentul de față suntem mulțumiți că avem acest motor de creștere din uh, estul Asiei. Vorbim despre țările din Golf, Emiratele Arabe, Qatar, care sunt și ele un fel de tigri și care nu vizează mm, piața electronicelor, ci a serviciilor și în special cele care țin de călătorii inclusiv linii aeriene internaționale. Poate că acestea vor fi domeniile de creștere pentru viitor. Sigur că există o serie de conflicte aici. Mai există un alt grup despre care am mai vorbit, care sunt marile piețe emergente, cum ar fi China, Turcia, care au o piață internă foarte puternică, spre deosebire de uh, Qatar și Emirate, care au mici piețe interne, și vor să intre pe piețele aeriene internaționale, însă în procesul de dezvoltare nu sunt dispuse să-și deschidă propriile piețe prea mult pentru a permite concurență. Care este interesul Europei în ceea ce privește aceste state? Uniunea Europeană dorește să existe această creștere economică sănătoasă în aceste state. Sigur că trebuie să se promoveze practici echitabile pe termen lung și fără prea multe intervenții guvernamentale. Însă, în viitorul previzibil, cred că va trebui să acceptăm un fel de denaturări selective ale pieței o vreme. Aici sunt uh, ipotezele de la care pornim și anume subvenții guvernamentale. Sigur, cifrele sunt subiectul unor dispute. În plus, există și o problemă legată de transparență, pentru că statele sunt implicate peste tot în formele de proprietate ale companiilor, aeroporturilor și nu poți fi absolut sigur că există sau nu subvenții. și aceste țări, după cum am spus, nici nu sunt prea dispuse să-și deschidă piața internă. Cum rămâne cu piețele, cu principiile generale ale comerțului internațional echitabil? Avem uh, Organizația Mondială a Comerțului OMC și GATS, care nu se aplică liniilor aeriene. Acest trafic internațional uh, are proprie organizație care nu se pronunță pe chestiunile comerciale însă. Putem invoca principiile OMC-ului, și sigur există acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii uh, pentru îndeplinirea acestor îndatoriri compensatorii trebuie să dovedești că există o subvenție, există o problemă uh, și există o legătură cauzală între acestea. Deci trebuie să-ți uh, fundamentez afirmația. Regulamentul de care vorbim se bazează pe aceste criterii, le reiau. Uh, sunt niște criterii bune și iată deci că principii există până la urmă. Din punct de vedere economic, general, aceste măsuri compensatorii pot fi uh, justificate. În primul rând, protejează țările importante de la denaturări nedorite și de la costuri ale tranzacțiilor pentru a se adapta la aceste denaturări și de asemenea sunt uh, importante pentru țările exportatoare, pentru că astfel primesc mesajul că nu pot să-ți bazeze o strategie pe termen lung doar pe subvenții. Deci aceste măsuri pot să fie utile într-un moment sau altul. Acesta este principalul slide. Uh, cuvântul cheie este precauția, orice am face. În primul rând avem sectorul transportului, care este mult mai diferit de alte sectoare din economie, pentru că aici, în uh, transport, implicarea guvernului cu subvenții nu este neobișnuită. Dacă spunem că își sprijină aeroporturile cu fonduri, asta se întâmplă în mod normal în lume. Apoi, Cred că ar trebui, dacă vorbim măsurile compensatorii, să menționăm principiul reciprocității. În UE există niște lucruri care se întâmplă. Avem drepturile dobândite pentru intervale pe aeroport și orice concurent va avea dificultăți să intre pe un aeroport european din acest motiv. Intervale pentru decolare, aterizare acest lucru ar trebui să fie luat în considerare dacă vrem să facem o evaluare mai largă. Și vreau să subliniez că uh, concurența în domeniul transportului aerian s-a dovedit a fi benefică pentru consumatori. Sectorul uh, transportului aerian este cel în care concurența a funcționat cel mai bine în trecut. De curând există niște consolidări, Air Berlin și Alitalia Ambele au dispărut aproape și ce observăm? Prețurile cresc și profiturile eh, grupurilor aeriene rămase cresc și ele. Deci diversitatea a scăzut și restul grupurilor rămase sunt în condiții foarte sănătoase. Deci dacă vorbim despre concurență, aici problema este la nivelul intensității concurenței mai degrabă decât să te protejezi de concurență externi. E doar o, o sugestie din partea mea, o aluzie. În ceea ce privește rezumatul și recomandările, uh, această, dacă ajutorul de stat este masiv și de durată, trebuie făcut ceva în acest sens. Uh, consultările internaționale și amenințarea cu măsuri compensatorii pot uh, fi de ajutor pentru țările în curs de dezvoltare. Dar dacă evaluăm practicile altor țări și dacă hotărâm care sunt aceste măsuri compensatorii, trebuie să luăm în considerare practicile generale din sectorul transportului și ce ă, am învățat din practicile noastre europene, pentru că și noi ne subvenționăm aeroporturile. Liniile noastre aeriene profită uh, Uh, de pe aceste subvenții și avem uh, și drepturile dobândite pentru intervalele de pe aeroport. Deci poate că există deja suficiente măsuri compensatorii și principiul reciprocității trebuie să înțelegem că este important. Politicile trebuie să fie structurate cu mare atenție uh, din perspectiva interesului Uniunii și subliniez pentru că de trei ori în regulament apar uh, acest interes menționat și asta este un lucru bun. Comisia poate hotărâ, nu vom lua niciun fel de măsuri compensatorii din măsuri care țin de interesul general al Uniunii Europene. Care ar fi acestea? Sigur, concurența echitabilă, dar vrem să avem uh, concurenți. Și poate și un interes general legat de dezvoltarea acestor țări și asta poate să reprezinte o chestiune când regulamentul va fi pus în practică. Prin urmare, depinde de conduita um, ramurii executive UE cum va aplica acest uh, regulament. Eu însă vă invit să fiți precauți și să nu combateți prea dur Uh, aceste măsuri pentru că interesele UE nu sunt doar interesele liniilor aeriene și ca reprezentant al unei universități vreau să vă spun că practica trebuie să fie validată științific prin colectarea de date și prin uh, prezentarea lor publicului astfel încât acțiunile să poate fi uh, identificate, corectate și să fie trase învățăminte, poate pentru alte sectoare. Mulțumesc! Mulțumesc! ați respectat timpul și ați mult mai bine decât orice zbor din Uniunea Europeană. 10 minute și 0 secunde. Îi dau cuvântul domnului Pablo Mendes de Leon să facă următoarea prezentare. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, distinși colegi, alături de mine este o onoare și o plăcere să fiu astăzi aici pentru a discuta concurența echitabilă în transportul aerian, un subiect de mare actualitate. Am pregătit câteva slide-uri o să începem prin a pune întrebări. Ce înțelegeți prin concurență echitabilă? Nu este doar o întrebare pentru juriști aceasta. Tratatul pe care ne bazăm activitatea privind funcționarea Uniunii Europene se referă la concurență liberă, free competition. În anumite directive, cum ar fi cea pentru transportul aerian și așa mai departe, se folosește genuine competition, uh, adevărată, reală. Aici vorbim despre free competition. Des- și asta nu este, cum am zis, doar o întrebare de ordin juridic și um, se leagă oarecum de uh, profesorul Mitoș, care tocmai a vorbit înaintea mea. Întrebarea mea este dacă înțelegem doar acțiuni concertate și abuzul de poziție dominantă sau includem aici și subvenții și sprijin de stat uh, pentru anumite întreprinderi sau alte entități. Cred că aceasta este o întrebare preliminară foarte importantă pentru că se regăsește și în propunerea de regulament. UE este singura jurisdicții, alături poate de Canada, care reglementează subvențiile, dar SUA, China nu fac acest lucru, nu reglementează subvențiile. India nu o face și, sigur, companiile arabe nu reglementează nici ele se vorbește despre concurență în legislația lor, dar nu se vorbește despre subvenții. Deci concurența uh, echitabilă nu include subvențiile din alte jurisdicții. Acestea sunt niște aspecte preliminare pe care am vrut să le evidențiez. Pe următorul slide avem niște observații referitoare la OMC și aplicabilitatea regimului sau la transportul aerian. Trecem peste el pentru că s-a vorbit despre asta. Uh, unul dintre concluziile referitoare la ATEX 8 și regula- propunerea de regulament și lipsa de eficiență a acestora, aceasta este o afirmație pe care am văzut-o și din partea Parlamentului. După părerea mea, analiza efectuată de comisie în propunerea de regulament privește prea mult spre sine în încercăm să așezăm în context sectorul transportului aerian, acordând atenție principiilor convențiilor de la Chicago, acorduri pentru servicii aeriene și așa mai departe, însă motivul pentru care acest regulament 868 n-a putut fi aplicat este existența regimului de la Chicago, uh, definit aici de către Convenția de la Chicago și uh, acordurile ASA. Convenția de la Chicago nu vorbește deloc despre concurența echitabilă. Statele sunt cele care pot reglementa funcționarea serviciilor din această perspectivă între ele. Convenția de la Chicago are ca punct de la pornire spațiile aeriene închise din motive de securitate, de siguranță. Nu intrăm acum în detalii, dar asta este uh, ideea de la care se pornește în această convenție. Ne închidem spațiul aerian și îl deschidem doar prin aceste acorduri pentru servicii aeriene. Asta se spune și în raportul Comisiei Europene. Însă, problema este că aceste asauri nu se referă prea des la concurență și, practic, nu sunt prea utile pentru concurență pentru că, de fapt, conțin niște dispoziții anticoncurență. Adică, posibilitatea de a ajunge la un compromis și o conciliere între viziunea restricționată legată de funcționarea serviciilor aeriene cu niște clauze predeterminate care se înscriu în acele acorduri cu adoptarea de piață liberă a Comisiei Europene, care sigur trebuie să adopte principiile ce se regăsesc din tratatul privind funcționarea UE. Piață deschisă, concurență liberă. Și aici apare problema și colegul meu a spus asta deja. Reciprocitatea este un lucru foarte important și asta este o declarație cu care sunt de acord. Adică trebuie să aduci, um, să aliniezi cele două puncte de pornire. Cum să faci asta e o provocare, doamnelor și domnilor. După cum am spus, și vedeți acolo la punctul 3, liniile aeriene trebuie și uneori sunt chiar obligate să colaboreze între ele uh, anticompetitiv din punct de vedere al prețului, programului sau programarea capacității. Lucru recunoscut și de uh, comisie în cazurile legate de carteluri în transportul de măr- aerian de mărfuri, care sunt acum în atenția comisiei și a uh, curții europene. Prin urmare, guvernele acestea uh, urmăresc, monitorizează aceste comportamente și asta a fost menționată și de profesorul Mituș. Și noi, ca și în alte părți ale lumii, ne protejăm statele noastre, anumite entități, linii aeriene, dar în special aeroporturile și agențiile de control al traficului aerian, astfel încât să se crească conectivitatea, obligațiile de servicii publice și așa mai departe. Altfel spus, propunerea de regulament este orientată pe bună dreptate către implementarea principiilor pieței deschise adoptate de Uniunea Europeană, pe de o parte, și după părerea mea, rămâne o întrebare. Cum, și ăsta este un lucru important menționat și de antevorbitorul meu, cum abordăm practicalitatea implementării dispozițiilor sale? Asta este o întrebare care rămâne să-și primească răspunsul și trebuie să vedem cum vor funcționa lucrurile în practică. Adică, atunci când Uniunea Europeană nu este parte la un acord, cu, să spunem, India, cum poate UE merge în India și să spună vreau să văd ce fac liniile dumneavoastră aeriene, sunt subvenționate, da sau nu? Cum se poate întâmpla asta în practică? Merge comisia, bate la ușa la cineva în Delhi și spune vreau să vă văd rapoartele, declarațiile financiare și așa mai departe? Am propus o soluție în documentul meu care s-ar putea dovedi utilă în acest sens, și anume, ce este o linie aeriană? Nu este definită nicăieri. În Convenția de la Chicago, știu, și în regulamentul 1828, un regulament minunat, de fapt, foarte bine redactat și care spune că o linie aeriană este o întreprindere și sunt de acord cu asta, însă comisia, spun eu, ar trebui să spună când vorbește cu state terțe că vreau ca liniile dumneavoastră aeriene care vin în UE să fie întreprinderi, organizate sub formă de întreprinderi cu adevărat. Raportare, declarații financiare, dacă nu, nu au drepturi de trafic. Nu le au pe cele pe care și le doresc în interiorul Uniunii sau al statelor membre. O altă portiță. o altă rezoluție ar fi o doctrină juridică ce a fost adoptată de multe jurisdicții de la nivel global față de reglementarea subvențiilor de stat. Deci ar fi Uniunea poate să acționeze sau Comisia în caritate de autoritate responsabilă cu concurența și să spună această conduită a unei întreprinderi non-UE are impact asupra pieței mele interne, prin urmare vrem să acționăm aici și atunci apar soluții multilaterale. Profesorul Mituș le-a menționat unele dintre ele, dar le găsim și la nivelul ICAO, care încearcă să formuleze niște principii uh, ale concurenței echitabile, dar foarte precaut, pentru că nici nu se știe dacă are mandat în acest sens și, de altfel, uh, competențele sale se limitează la nivelul statelor contractante. Și ăsta este ultimul meu slide. Vă mulțumesc pentru atenție și acum sper să putem discuta toate aceste chestiuni. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc și eu pentru că ați respectat timpul, chiar cu 20 de secunde mai devreme ați terminat. Apreciem acest lucru pentru că ne lasă mai mult timp pentru discuții, astfel încât acum mă uit către colegii mei. Cine dorește să ia cuvântul? Ați, uh, se pare că doar uh, uh, deputații liberali sunt interesați de această chestiune și vă mulțumesc pentru prezentare. Eu am o întrebare. Primul vorbitor a spus că uh, grupurile europene sunt într-o poziție sănătoasă. Nu știu dacă este suficient de sănătoasă comparativ cu ce vine din afară. Am văzut uh, transportatori care vin din state în Europa cu o mulțime de bani, pentru că au aici 500 uh, de milioane de potențiali pasageri. De asemenea, să ținem seama că solicităm restructurări din partea companiilor europene și atunci vă întreb dacă sunteți de acord că e corect să cerem uh, Uh, transparență financiară în clauza de concurență din aceste acorduri uh, de servicii aeriene viitoare, pentru că ați mai spus că dacă subvențiile sunt de natură permanentă, pot fi necesare acțiuni. Și când aud uh, vorbesc cu societățile europene, simt că sunt îngrijorate. Dacă nu se întâmplă nimic și aceste companii ajung pe piața europeană fără niciun fel de precondiții, ce se va alege în viitor de uh, societățile europene și, în sfârșit, doar cu titlul de informare, pentru public, Air France, uh, France, uh, British Airways și Lufthansa <coughs> au achiziționat 10 Airbus-uri 320. Emirate au cumpărat 36, deci acum au vreo 150. asemenea uh, aeronave. Deci atâția bani au aceste societăți. Prin urmare, ce poziție avem noi să negociem cu ele când, uh, iată, cumpără mai multe avioane decât noi și mai mari? Nu este ușor, după părerea mea. Ce credeți? Mulțumesc frumos pentru întrebare. ați ajuns la punctul unde regulamentul ar putea să aibă cel mai mare succes, și anume chestiunea transparenței. Și domnul Mendes de Leon a spus în încheierea prezentării sale uh, modul în care am putea continua această idee a transparenței atât la nivel internațional cât și în discuțiile bilaterale. Uh, deci, dacă am putea face din transparența financiară principalul obiectiv al acestei inițiative, ar fi cel mai bine și ar ajuta, de fapt, aceste țări pe termen lung. Acesta este un punct unde pot să confirm ceea ce spuneți dumneavoastră. Cele cinci grupuri uh, aeriene mari de la noi sunt într-o situație destul de bună destul, la momentul de față. Prețurile acțiunilor cresc și așa mai departe. Deci nu au probleme urgente, imediate. Presupun că acest regulament va, se va adopta și după aceea Comisia va trebui să facă ceva cu el. Ce va face? Iar eu sugerez să nu vă grăbiți. Puteți să faceți pași foarte bine gândiți. Și dacă se ocupă în primul rând de acest aspect al transparenței, solicitând celorlalte companii aeriene să uh, le arate cum le-a evoluat situația financiară, care sunt ingredientele de bază, ar fi minunat. Temerea mea este că aceste companii aeriene mari vor împinge pentru acțiuni mai rapide, mai puternice și atunci mediul ar putea deveni unul nesănătos. Mulțumesc frumos! Clint Voifle. Uh, I understood you... Am înțeles că spuneți că normele OMC nu se aplică sectorului aerian, traficul aerian ca atare. Nu ar fi util, oare, să încercăm să schimbăm asta? Îmi amintesc că în ceea ce privește producătorii de aeronave, Boeing și Airbus, s-au tot luptat ani de zile, ținând seama de această concurență neloială, conform normelor OMC. S-au întâmplat multe în acest conflict și, în sfârșit, au reușit să-și rezolve neînțelegerile. Deci, dacă am putea uh, gândi un scenariu prin care aceste norme să se aplice și transportului catare sau transportatorilor aerieni, atunci poate ar fi mai simplu. Eu cred că propunerea dumneavoastră uh, este, se referă la transparență prin, și prin asta înțelegeți acces la datele interne și așa mai departe și, și asta va fi destul de dificil de realizat, cel mai probabil. Nu-i văd pe chinezi sau pe indieni sau pe uh, locuitorii Qatarului Etihad și așa mai departe, să-și deschidă registrele prea ușor. În plus, dacă ar face-o, Adică dacă ar fi cotați la bursă, nicio problemă, ai avea acces la date. Dar dacă vorbim mai ales de companiile din zona Golfului, Qatar Air, Emirați, eh, Emirate și așa mai departe, sunt încă deținute de guvern, deci nu își vor deschide registrele contabile prea ușor și dacă ar face-o, poate că merg acum puțin prea departe, dar probabil că ar manipula cifrele pe care vi le vor arăta. Poate nu, nu știu. Însă, oricum uh, ar fi calea cea grea. Să, spunem că acu- să spuneți că acum transportatorii europeni sunt în, într-o situație bună e adevărat pe de o parte. Pe de altă parte avem societăți care sunt pe cale să dispară. Ați menționat Alitalia. Alitalia este pe cale să dispară, la fel și Air Berlin, care a dispărut de fapt deja. Uh, și aici mai vine o întrebare. Vedem transportatorii de tip low cost care îi prind din urmă. EasyJet a devenit mai mare decât Lufthansa acum. A transportat anul trecut mai mulți pasageri decât Lufthansa. Și atunci, întrebarea este dacă această amenințare vine doar de la concurența neloială, ca să zic așa între ghilimele, sau oară transportatorii noștri tradiționali, Lufthansa, Air France, British Airways și așa mai departe, au acceptat condiții de lucru care nu mai sunt uh, competitive. Dacă te gândești la cât sunt uh, plătite stewardesele care lucrează pentru Lufthansa, este incomparabil cu EasyJet, Ryanair și așa mai departe. Deci, poate ar fi o idee să ne gândim și la structura serviciilor și la condițiile de lucru din aceste grupuri. Mulțumesc. Cine vrea să răspundă? Mulțumesc. Aveți dreptate. Operarea serviciilor uh, de transporturi aeriene nu uh, intră în regimul uh, OMC și GATS și asta din motive specifice. Evident, uh, sugestia dumneavoastră de și da, înainte de asta ați uh, făcut referire și la disputa Airbus-Boeing, dar vorbim de produse. Uh, în timp ce noi acum discutăm despre servicii și distinția este clară și trebuie făcută. Uh, Acestea fiind spuse, sunt trei servicii auxiliare care intră în uh, regimul GATS. Reparații, distribuție și vânzare. Dar acestea nu sunt relevante pentru discuția noastră de astăzi. După cum ați spus, însă, de ce să nu aplicăm normele antisubvenții ale regimului OMC uh, și GATS operării serviciilor aeriene? Ar fi o propunere minunată și una foarte sănătoasă totodată. Însă, motivul pentru care transportul aerian nu intră în OMC GATS se referă tocmai la ceea ce vorbim aici. Um, pro problemele dintre principiile Uniunii pe care noi vrem să le aplicăm operării serviciilor uh, aeriene și țările terțe care nu vor să facă asta. Țări terțe, după cum, așa cum ați spus foarte realist, nu vor să-și deschidă registrele contabile, vor să-și păstreze serviciile de transport aerian ca un, un activ uh, al serviciilor publice. Este un instrument de comerț și de aceea vor să dețină controlul asupra lui. Și tot de aceea este atât de dificil ca aceste principii ale concurenței sau ale uh, împotriva subvențiilor să se aplice respectivelor uh, companii aeriene și serviciilor pe care le operează. Sunt de acord, Qatar Airways ar fi o problemă foarte dificilă. Uh, poate Emirates ar fi puțin mai deschisă, mai accesibilă, ca să zic așa, cel puțin din ce văd eu din întâlnirea asemănătoare cu aceasta. Însă, structura acestor linii aeriene nu este foarte clară, este destul de opacă și chiar mă întreb dacă am putea să înțelegem despre ce este vorba acolo. Nu știu dacă vrea și colegul meu să adauge ceva. Da, cred că acesta ar fi răspunsul la prima întrebare. Ar fi dificil uh, uh crearea unui regim uh, internațional omogen. Uh, Deși în această direcție merge acest regulament, dar haideți să vedem cât de departe reușim să ajungem. Acesta este elementul constructiv al uh, acestui regulament. În ceea ce privește piața comunitară, este remarcabil faptul că transportatori standard cum Lufthansa nu sunt atât de profitabili. Da, nu au la fel uh, de mulți pasageri, însă rămân profitabile. Ne aflăm într-o era creșterii momentan. Nu știm ce se va întâmpla la următoarea criză. Însă, dacă lucrurile continuă așa, putem să fim destul de mulțumiți de cele cinci grupuri, două au dispărut, dar uh, acestea cinci sunt clar diferențiate, sunt în concurență, deservesc segmente diferite și în situația actuală pe mine m-ar preocupa mai mult uh, puterea concurenței. Asta n-ar mai fi în regulă dacă ar fi mai puțin de 5. Există câteva controverse. Unii spun că Uniunea Europeană nu e suficient de mare ca să susțină 5 grupuri în următoarea perioadă și se așteaptă că poate la următoarea criză unul dintre ele să, fie, să dispară și să fie preluat de celelalte patru. Însă, momentan, nu e niciun semn care să uh, meargă în această direcție. Cele cinci companii sunt în creștere și foarte sănătoase, dar dacă asta se va întâmpla și, pe termen lung, atunci ei bine, dacă UE nu poate susține cinci grupuri, atunci poate trebuie să ne îndreptăm către zone mai ample. Poate Uniunea Europeană plus Orientul Mijlociu este un spațiu mai amplu care ar putea să susțină 5, 6, 7 grupuri. Și de aceea e întotdeauna interesant să avem competiție internă. Mai am o întrebare, spune domnul Clinț aveți, uh, conform evaluărilor noastre, avem concurență loială în Uniunea Europeană? Vă întreb pentru că știm că accesul la piață este controlat în linii mari. Deci, practic, nu avem o piață deschisă în Uniunea Europeană pentru transportul aerian. Ai nevoie de sloturi, de intervalele orare, altfel nu poți să participi. Și dacă te uiți la asta, îndrăznesc să spun că nu avem concurență loială nici în Uniunea Europeană. Da, problema sloturilor este cea mai mare cu care ne confruntăm acum în sectorul concurenței echitabile. Dar avem o istorie de tolerare și am introdus uh, competiția în anii 90 și ne bucurăm că s-a întâmplat așa. Am pierdut două linii aeriene, dar mai avem cinci grupuri care toate par sustenabile momentan și pentru perioada următoare cel puțin. Deci lucrurile nu sunt atât de rele. Pețele internaționale cresc foarte repede și există entități care cresc rapid și preiau mare parte din uh, tortul ăsta care tot crește dar și grupurile noastre au o părticică acolo. Nu ar trebui să fim prea agresivi vis-a-vis -vis de ele. Piețele uh, aeriene europene și internaționale, uh, pe aceste piețe Uniunea Europeană are cam 50%, ceea ce mi se pare destul de corect. Domnul de Leon, Mulțumim pentru întrebare. Concurența echitabilă nu am vorbit astăzi și despre un uh, teren uh, echitabil pentru toată lumea. Și întrebarea este dacă avem acest teren echitabil pe piața internă. Cred pe bună dreptate că unele linii aeriene sunt uh, dizabilitate uh, de faptul uh, că aeroporturile principale sunt uh, superaglomerate, cum ar fi uh, Londra, Charles de Gaulle, Amsterdam și așa mai departe. Sunt și alte aeroporturi, evident. Iar uh, acolo e greu de obținut accesul, dar sunt și alți factori importanți uh, care afectează existența acestui uh, teren echitabil pentru concurență, promovarea și menținerea concurenței uh, uh, loiale. Pe de o parte, operarea serviciilor aeriene în Uniunea Europeană este foarte frumos armonizată și repet acest concept frumos armonizată de regulamentul 1808 există aspecte care afectează semnificativ operarea serviciilor aeriene care nu sunt armonizate în Uniunea Europeană. Condițiile de muncă, de exemplu, condițiile fiscale și așa mai departe. Ryanair preia, poate pe bună dreptate, și se înțelege că profită de acest lucru, pentru că au uh, legi, uh, pentru că există legi de muncă foarte flexibile, angajează personajul în Dublin și știm cazurile în instanță în Franța sau în alte țări au încercat să angajeze persoane care locuiesc în Marsilia cu contracte în uh, Dublin, pentru că e mai ieftin pentru ei. Un alt exemplu, avantaje fiscale atunci când ai uh, sediul uh, social în Irlanda sau în Franța, lucrurile sunt total diferite. Și acestea afectează terenul echitabil pentru concurență pe piața transporturilor aeriene europene. Și, de asemenea, conceptul de concurență loială, fiindcă nu toate aceste domenii uh, de politică și de lege sunt identice. Dacă îmi permiteți, uh, o să vă adresez și o întrebare. Spune președintele. Ați descris foarte bine mediul care există în prezent în Uniunea Europeană, însă, pe de altă parte, trebuie să știm uh, la ce avem nevoie din punct de vedere al deciziilor politice. Uh, Statele Unite sunt, se bucură de o piață mai mult reglementată de politic, mai ales după cum am văzut după ultima criză economică. Și atunci uh, trebuie să vedem cum să îmbunătățim din nou poziția acestui sector, uh, ce să facem pentru a organiza întreaga piață și așa mai departe. Um, asta se întâmplă la ei. Uh, înțeleg că la noi abordarea este mai degrabă reglementată de piață. Dacă se întâmplă cineva, cineva se uită cine este disponibil, cine este disponibil se uită să vadă care a fost problema în funcție de norme și așa mai departe, dar nu văd o strategie în spatele acestor uh, proceduri. Credeți că, credeți că este logic, acceptând aceste circunstanțe privind dreptul muncii, impozitarea și așa mai devreme, credeți că e bine să dezvoltăm o strategie pentru dezvoltarea sectorului sau să lăsăm lucrurile la latitudinea pieței cu o anumită posibilitate, pentru că, uite, în cazul Air Berlin nu a funcționat. A venit cineva din afară, a preluat o poziție mai bună pe piața europeană și cu acest rezultat, în viitor, nu vom avea nimic și în Uniunea Europeană totul se va realiza de companii decât din afara Uniunii Europene, fiindcă va fi o soluție abordată de piață. Este o întrebare politică care depășește sectorul transportului aerian. Nu ar fi frumos și extraordinar dacă în Europa am putea adopta un model complet armonizat așa cum există și în Statele Unite ale Americii. Este o fațetă importantă a discuției la care nu m a referit deloc, pentru că ignoră, de exemplu, celul unic european, un proiect care avansează foarte, foarte încet. Mm, în alte, cu alte cuvinte, și gestionarea traficului aerian ar trebui să fie armonizată în Uniunea Europeană și pentru acest lucru este nevoie de voință politică din partea statelor membre ale Uniunii Europene și ar fi frumos să avem o strategie plecând de la această voință politică, dar până la urmă statele membre sunt cele care trebuie să spună foarte bine. O să acceptăm armonizarea, unificarea legilor fiscale, legilor muncii, de, de gestionarea traficului aeriană, a securității și așa mai departe. Cred că la acest lucru vă referiți, domnule președinte. Am avea nevoie de asemenea uniformizare înainte să ne să ajungem la o expansiune în, în afară. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, uh, era exact întrebarea pe care doream și eu să, să o adresez privind cerul unic european, dar eventual o să merg un pas mai departe să se vă adresez o întrebare cu caracter mai provocativ. Cum considerați că ar trebui să existe, să fie creat un uh, sector care să ne garanteze că vom avea, ne vom regăsi în viitor într-o situație ideală pentru a putea face față provocărilor existente în acest sector? dacă vă referiți la egalitatea de șanse în interiorul Uniunii Europene, după cum am spus deja, cred că foarte multe chestiuni au fost armonizate în uh, sectorul uh, transportului aerian ca un uh, serviciu fundamental prin intermediul regulamentului care acum de altfel este revizuit de către Comisia Europeană. Pe de-o parte, pentru a ajunge la un grad și mai mare de armonizare în Uniunea Europeană, ar fi nevoie de uh, admonizarea altor fațete care afectează tot mai mult uh, modul în care funcționează serviciile aeriene în, de transport aerian în Uniunea Europeană. Nu am menționat, chiar dacă este un uh, punct important, nu am menționat în uh, intervenția mea rolul Parlamentului European și importanța mediului înconjurător. cum să punem în aplicare o strategie uniformă pentru protecția mediului înconjurător care este afectat tot mai mult de serviciile de transport aerian. Domnul profesor Mitoș, o remarcă scurtă egalitatea de șanse din punctul de vedere al legilor muncii, fiscale, de mediu și așa mai departe, cred că ține de politica internă a Uniunii Europene. Și doream să mai adaug ceva la acest punct, la acest regulament care se referă la concurența internațională. Și aici intervin și chestiuni se încearcă introducerea unor uh, chestiuni de mediu sau de muncă și nu este locul pentru introducerea acestor chestiuni. Pe plan internațional, nu putem uh, pretinde altora să respecte aceleași condiții de muncă ca cele din Europa. Nu putem și când nu putem să impunem acest lucru și dacă am plecat de la instrumente uh, comerciale, ar fi o altă poveste. Există câteva încercări la ICAO, de exemplu, însă aceste amendamente nu au ce căuta în acest regulament, pentru că nu este locul lor. Da, i-am invitat pe cei de la ICAO, din păcate nu au putut să dea curs invitației noastre, poate o să primim niște răspunsuri în scris din partea lor. Trebuie să vă mulțumesc acum pentru că ați fost alături de noi. Puteți să rămâneți și când vom discuta următorul punct privind garantarea uh, concurenței în sectorul uh, aerian. Sper că cei de la Comisie nu sunt dezamăgiți că nu li s-a adresat uh, nicio întrebare, însă voi vă ocupați acum de acest dosar. Mulțumesc și interpreților pentru sprijinul lor. Mulțumesc și serviciilor pentru modul în care ați pregătit acest seminar. Și în momentul în care totul este pregătit, o să vă transmitem și documentația scrisă acestui uh, atelier. Foarte bine, am ajuns la punctul 22 de pe ordinea de zi, protecția concurenței în domeniul transportului aerian. Ramos da, Trămăsa Ibacel este raportorul nostru. Te rog, Raman. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, dragi colegi. Uh, mi se pare că am avut o idee foarte bună să organizăm acest atelier uh, privind concurența din uh, sectorul transportului aerian. Prezentările celor doi profesori au fost foarte interesante și am avut și discuția pe care am avut-o mi-a confirmat importanța subiectului discutat acum astăzi acest uh, proiect de aviz care a fost îmbogățit prin uh, cele 42 de amendamente depuse de, co- de colegii mei va transmite un mesaj foarte clar și va, va uh, îmbogăți raportul domnului Marcus Fifer din Comisia pentru Transport. Deja din noiembrie anul trecut am afirmat că sunt de acord cu propunerea Comisiei Europene de a revizui regulamentul 868. Încercăm ca procedurile să, de, de anchetă să, de, să fie accelerate în cazuri de practici neloiale din partea anumitor companii aeriene. Propunerea Comisiei Europene nu poate fi etichetată pur și simplu ca fiind una protecționistă. Eu, în calitate de liberal, nu consider că este una uh, protecționistă. Întotdeauna am criticat subvențiile de stat și salvarea unor uh, companii. Cred că companiile aeriene ar trebui să depună eforturi de restructurare, să devină mai eficiente dacă doresc să-și păstreze um, uh, poziția pe plan internațional. În același timp, uh, cred că este nevoie de egalitate de șanse pe această piață. Deci este nevoie de o transparență privind subvențiile companiilor aeriene din state terțe. În Europa există o piață de 500 de milioane de pasageri și în aceste condiții cred că toată lumea trebuie să respecte aceleași norme din punctul de vedere al concuren- concurenței. În amendamentele mele, când mă refer la interesele Uniunii Europene, enumăr și motivele pentru care Uniunea Europeană este atractivă pentru companii aeriene și, după cum am spus, 500 de milioane de, pa- de pasageri pentru companii aeriene din state terțe, și nu trebuie să uităm de acest uh, trafic uh, și de potențialul traficului aerian din Europa în momentul în care se negociază acorduri cu state terțe în numele Uniunii Europene. Din punctul meu de vedere, clauzele uh, de concurență ar trebui să ceară o transparență financiară totală. Sunt de asemenea convins că companiile aeriene europene ar trebui să aibă un drept de apel dacă, dacă Comisia Europeană decide să suspendă o anchetă privind încărcarea normelor de concurență. Prin câteva amendamente propun accelerarea acestei anchete de la 2 ani la 1 an. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și cred că, după cum am spus, transmitem un mesaj foarte clar Comisiei Competentă pe Fond, Comisia pentru Transport. Vă mulțumesc. Totul la timpul său. În primul rând, raportorii din umbră trebuie să ia cuvântul. Lander, Sander Lunes uh, din partea ICR este prezent, deci uh, Sander, după succesul pe care l-ai avut la vot, îți dau cuvântul acum. Mulțumesc. Sper că și raportul lui Ramon se va bucura de un mare succes. Îmi place întotdeauna să rămân când ia cuvântul Ramon. Acest raport este unul uh, foarte tehnic și m-am limitat la, do- la doar două amendamente tehnice. Mă bazez pe expertiza și înțelepciunea raportorului nostru și am auzit lucruri foarte bune în uh, introducerea ta, Ramon, și cred că cea mai mare uh, provocare este să găsim un echilibru potrivit cu Comisia competentă pe fond Însă, după cum am spus, uh, am toată încrederea că Ramon, uh, raportorul nostru, se va asigura că acest dosar va fi încă de succes. Mulțumesc! Niciun alt raportor din număr nu mai este prezent, dar cuvântul uh, colegilor care doresc să intervină, Wolfgang. Vă mulțumesc! Voi vorbi în limba germană. Aș dori să mulțumesc lui Ramon pentru proiectul său de raport foarte echilibrat nu am foarte multe observații, am depus doar două amendamente care se uh, referă la rolul Parlamentului European în situația în care uh, Comisia renunță la anumite măsuri pentru că ar considera că este în interesul uh, Uniunii. Deci Comisia ajunge la concluzia că ar fi în interesul Uniunii Europene să nu facă nimic. Se poate să ajungem și în această situație, însă, într-un asemenea caz, Uh, ar trebui să cerem Comisiei Europene să discute și să se consulte cu Parlamentul European și abia după aceea să ia decizia. Prerogativa de a lua uh, decizia rămâne în continuare Comisiei, însă cer să se consulte cu Parlamentul European înainte de a lua această decizie. Președintele. Voi continua și eu în limba germană. Întreb Comisia dacă dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, domnule raportor. Doream pur și simplu să vă mulțumesc din nou pentru munca dumneavoastră. Cred că transmiteți într-adevăr un mesaj puternic Comisiei pentru Transport. Vom examina cu toată grija amendamentele depuse și vă mulțumesc din nou pentru sprijin. Da, cred că putem ad- adopta prin aplauz uh, aplauze acest raport. Ramon, doresc să mai revii? Nu, ești uh, Ești mulțumit? E suficient. Nu știam că vom merge înainte atât de repede. Dacă știam, am fi continuat puțin în grupul de, da, activitatea grupului de lucru pentru concurență, însă vedeți uh, că uneori uh, cooperăm foarte bine, alte ori ne mai certăm. Dacă ați fi fost la vot, ați fi asistat la ambele situații. Vă mulțumesc, colegi. Ne revedem uh, mâine dimineață. Este vorba de directiva privind uh, serviciile de plată, o directivă care a creat mult zgomot în trecut. Mulțumesc, ne revedem mâine.